Începem cu punctul numărul 1, adoptarea ordinii de eh, zi. Punctul 9 eh, de la eh, ordinea de zi de astăzi va fi amânat la cererea raportorului la o sesiune ulterioară pentru că e nevoie de mai mult timp pentru finalizarea proiectului de raport. Dacă nu sunt alte comentarii, ordinea de zi este adoptată cu acest singur amendament. Punctul numărul 2, uh, nu am anunțuri de făcut. Uh, punctul numărul 3, trebuie să aprobăm procesele verbale ale reuniunilor din 10 iulie, 3 septembrie și 27 septembrie. Dacă nu sunt uh, comentarii până la sfârșitul acestei întâlniri, procesele verbale vor fi considerate a fi aprobate. Trecem acum la vot. Dragi colegi, știți foarte bine că va fi o sesiune de vot lungă astăzi, așa încât uh, începem și primul vot este la raportul anual privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comună. Raportorul a făcut o treabă excelentă, atât de bună încât uh, nici nu trebuie să-i dau uh, cuvântul pentru că începem votul dacă uh, sunteți uh, de acord. Să începem. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 13 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 14 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 157, domnul Borghezio, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 17, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 168, Charles Tannock, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. Deci 52 uh, din 50, votul s-a închis, respins 24 la 28. 169, doamna Luzin, pentru împotriva abținerea respins. Compromisul 18, pentru împotriva abținerea adoptat. Compromisul 19, pentru împotriva abținerea adoptat. 20, pentru împotriva abținerea adoptat. 21 pentru, împotriva abținere adoptat. 22 pentru, împotriva abținere adoptat. 23 pentru, împotriva abținere adoptat. 24 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromisul 25 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromisul 26 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromisul 27 pentru, împotriva abțineri adoptat. Bun, dacă este amend amendament oral, domnul Poștinaru. Domnule președinte, în primul rând, vreți să clarificați numărul de membri care se pot opune? Patru oameni. Bun. Amendamentul oral este inspirat de încercarea recentă de a duce la negocieri cele două uh, părți și spune condamnă grave încălcări ale uh, drepturilor umanitare în Yemen, inclusiv uh, atacurile împotriva civililor, uh, conduse de coaliția din Arabia Saudită. Cere tuturor părților în conflict să se întoarcă la dialog sub auspiciile ONU și să lucreze pentru a obține un, uh, o încetare a focului dacă uh, și nu uh, dorește o o soluție militară a conflictului. Nu se menționează nicio parte a raportului uh, Yemen și uh, cred că este criza cea mai serioasă la care asistăm astăzi. Mulțumesc uh, pentru amendament Trebuie ca cel puțin patru colegi să se opună, câți alții? Șase? Este necesar Trecem acum la compromisul 28 pentru împotriva abțineri adoptat. 29 pentru împotriva abțineri adoptat. 30 pentru împotriva abțineri adoptat. 31 pentru împotriva abțineri adoptat. 32 pentru împotriva abțineri adoptat. 33 pentru împotriva abțineri adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 16, domnul Schaffhauser, pentru împotrivă abțineri respins, 17 pentru împotrivă abțineri respins, 18 pentru împotrivă abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromisul 4 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromisul 5 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendament 63, domnul Vistisen, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum ajungem la trimiteri. 1. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 devine caduc, 6 pentru împotriva abținere adoptat și votul electronic la proiectul de raport în formula modificată. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. 38 uh, pentru 7 uh, împotrivă, 11 abțineri. Doamna Luzing, am uh, uh depus un raport minoritar. Trecem acum la punctul 5. Preocupări legate de respectarea drepturilor omului în cadrul operațiunilor desfășurate de societăți militare și de securitate. Domnul Karski este raportor, dacă dorește să ia cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Este un proiect important în cadrul uh, lucrărilor ONU. Avem de a face cu o situație în care întreprinderi uh, militare private, societăți militare private, intervin uh, pe scena internațională, fără ca să fie posibil ca responsabilitățile lor uh, să fie analizate uh, și reglementate. Acest uh, lucru face imposibilă uh, o răspundere Uh, în ceea ce privește uh, încălcările drepturilor omului în cadrul acestor operațiuni. E vorba de intervenții care sunt din ce în ce mai frecvente. Ele nu sunt întâmplătoare, ci organizate de către societăți care sunt întreprinderi militare cu armament greu pe teatrul uh, de operațiuni militare. În Europa avem un cadru de reglementare prin uh, instrumente de tip soft, însă este vorba în special de uh, încadrarea acestor uh, activități în afara Europei. E vorba de un raport care uh, provine de la Comisia DROA. Trebuie să încadrăm intervențiile societăților uh, militare pe teritoriul terțelor țări. Vă mulțumesc! pentru cooperarea dumneavoastră. Am formulat câteva compromisuri până a ține cont de toate punctele de vedere și vă rog să susțineți acest raport. Știm acum despre ce este vorba în acest raport și dacă nu sunt și alte comentarii, cred că putem să continuăm. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 136 pentru, împotrivă, abțineri respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri. verificat. Votăm compromisul nou, s-a deschis votul. Votul s-a închis și a fost adoptat. Trecem la 145 pentru împotrivă abțineri. Verificăm 145, votul s-a deschis. 145. Votul s-a deschis. S-a închis și a fost respins. Mergem la 150 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 148 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 149 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 149. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și a fost adoptat. 151 pentru, împotriva abțineri respins, 152 pentru, împotriva abțineri adoptat, nu votăm 158 și ajungem la compromisul 10 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 165 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 165, votul s-a deschis. Votul s-a închis și a fost respins. 166 vot uh, pe părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri adoptat. Partea a doua pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm partea a doua. S-a deschis votul. Și votul s-a închis. Respins uh, de puțin. 167 pentru împotriva abțineri. Verificăm 167. O să fie o sesiune lungă de vot. Votul s-a închis și a fost adoptat. 168 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 179, domnul Buchner, pentru, împotriva abțineri adoptat, 181 pentru împotriva abțineri respins, 184 pentru împotriva abțineri respins, 185 pentru împotriva abțineri adoptat, 186 pentru împotriva abțineri Verificăm 186. Votul s-a deschis. S-a închis. Respins. 187 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm 187. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și a fost respins. 189 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 191 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 191. Votul s-a deschis, s-a închis și a fost adoptat. Mulțumesc, domnule Buchner. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm 15. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 202 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Verificăm 202. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. A fost uh, adoptat 58 uh, la 4. Deci, 204 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 205 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 206 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 208 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 209 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 210 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 17 pentru, împotrivă, adoptat. 217 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm uh, 208, uh, compromisul 18, votul s-a deschis. Votul s-a închis și a fost adoptat. Amendamentul 223 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 224 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm 220. 224 s-a deschis votul. Votul s-a închis și a fost respins. 225. Domnul Corao pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 225, votul s-a deschis. Votul s-a închis, adoptat. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 231 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, îmi cer scuze, Uh, se întâmplă dacă sunt suficiente compromisuri. 162 pentru, împotrivă, abțineri și trebuie să verificăm 162. Votul s-a închis. Respins. 237 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 238 pentru, împotrivă, abțineri, 238. Verificăm. S-a deschis votul. Lipsesc 4 colegi, 3, votul s-a închis, respins. 240 Gomes, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 241 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 242 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 243 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 244 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 245 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 246 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. 246, votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat, clar. 247 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 248 pentru. Împotrivă abțineri. Adoptat. 249 pentru. Împotrivă abțineri. Adoptat. Compromisul 21 pentru. Împotrivă abțineri. Adoptat. Trecem la compromisul 1 pentru. Împotrivă abțineri. Adoptat. Compromisul 2 pentru. Împotrivă abțineri. Adoptat. 21, domnul Paet, pentru împotriva abțineri adoptat, 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul verificăm. Verificăm 25. Votul s-a deschis. și s-a închis. Este respins. Trecem la uh, compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm compromisul 3. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. 32 pentru împotrivă, abțineri, respins. 33. Verificăm 32. Avem toată ziua de votat. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Poate că ne putem uh, concentra pe verificarea votului atunci când asta chiar se impune. Respins. 33 pentru. Împotrivă. țineri. Respins. 34 pentru împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Votul s-a deschis și s-a închis. Respins. 35 pentru împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm 43 și 44. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Ce păcat că nu putem să trecem la 48. 46. Împotriva abțineri. Respins? Verificăm 46. Verificare. Votul s-a deschis. Respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 47, votul s-a deschis. S-a închis, respins. 48 și 49 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 48, votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 50, 51, 52 și 53 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și aceste amendamente. Votul s-a închis. Adoptat. 54 devine caduc, 55-56 pentru, împotrivă abțineri. Verificăm. Totul e atât de strâns în această dimineață. Votul s-a închis. Adoptat. 58, 59, 60 pentru împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm și acestea. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Clar adoptat. Apropo, au fost întâlnirea raportorilor din umbră pentru a ajunge la compromisuri? <laughs> Uh, 63 la 66 pentru, împotrivă, adoptat. Verificăm. Votul s-a deschis. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Aș vrea să întreb încă o dată dacă au fost întâlniri cu raportorii din umbră pentru a ajunge la compromisuri la acest raport. Se pare că nu. 67, 68, 69, 70, 71 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri. Între timp, colegii nu ridică mâinile, așa că vom face o verificare și la acesta s-a deschis votul. 73 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 și 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare, foarte bine. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81, 82 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 și 87 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare, nu clar? Deci la 86 și 87. Se respinge. 88 pentru,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 S-a închis votul. Se resping. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare. La amendamentul 100 s-a deschis votul. Se închide și se respinge în mod clar. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificare, s-a deschis votul la a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la 105 s-a deschis votul. Se respinge. 106 pentru, împotriva, abțineri, verificare și la acesta s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 până la 110 pentru, împotrivă, abțineri, verificare.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 125 pentru, împotriva, abțineri, verificare. S-a deschis votul la 125. S-a închis votul și se adoptă. 126 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru împotriva abțineri verificare. S-a deschis votul. Mai găsesc 4 voturi, 3 s-a închis și se respinge.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 împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Următorul este caduc. 13 pentru, împotriva abțineri se respinge. Și trecem acum la votul electronic asupra proiectului de rezoluție modificată. Și avem acum și sfatul coordonatorului patru colegi, unul care mai trebuie să voteze, vă rog. să închizi închis votul și se respinge cu 34 de voturi împotrivă și 25 pentru. Mulțumesc. Trecem la următorul punct, numărul 6. Recomandare către Consiliu, Comisie și Vicepreședinta Comisiei, înalta reprezentantă, pentru apărarea libertății academice în acțiunile externe ale UE. Aș vrea să dau cuvântul domnului Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun încă de la început că grupul nostru nu este de acord cu ideea de a introduce referințe la statele membre în acest raport, pentru că nu e un raport al LIBE, ci e vorba de politica externă. De aceea nu suntem deloc de acord cu această abordare. Vroiam să fac această precizare înainte de vot. Mulțumesc, domnule Preda. Raportorul dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Vreau să prezint îngrijorarea în ceea ce privește inadmisibilitatea cererii prezentate de PPM. S-au prezentat multe amendamente utile pentru a aborda problema libertății uh, în statele membre. Libertatea de exprimare, libertatea academică sunt foarte importante din punctul meu de vedere și cred că ar trebui să susținem această libertate peste tot în lume. Alte amendamente sunt inadmisibile pentru că ar putea crea un precedent periculos. Este o decizie mai degrabă de natură politică decât tehnică și strategia globală UE arată că trebuie să existe o mai mare coerență între politica internă și externă. De aceea, cererea făcută de raportorul din umbră al PPU-ului ar reprezenta un pas înapoi din punctul meu de vedere. Mulțumesc, domnule Can. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Dragi colegi, am să vă explic despre ce este vorba și care este miza. Am primit o cerere în ceea ce privește admisibilitatea amendamentelor am primit un e-mail din partea unui coleg de la PPE și un răspuns de la domnul Can. După cum știți, depinde de președinte să hotărească dacă amendamentele sunt admisibile sau nu și am făcut-o după o analiză foarte atentă alături de secretariatul AFET și doar pentru acele cazuri la care mi-a fost atrasă atenția în mod oficial la conferința președinților de comisii, toți au fost de acord să respecte competențele fiecărui președinte de comisie, deci ținând cont de competențele de la AFET și de cerințele care veneau direct pe textul care trebuia modificat. În cazul raportului de acum avem o serie de amendamente care se referă la UE într-un context istoric sau fac referințe generale la situația din UE, recunoașterea faptului că UE uh, și la nivelul UE există atacuri la libertatea academică. Și cred că contribuția Parlamentului este de a lărgi contextul și faptul că uh, amendamentele au fost uh, considerate admisibile față de amendamentul domnului Voxfor. Alte amendamente au fost considerate inadmisibile, făcând referință la situația din UE Centrul recomandărilor de astăzi se referă la acțiunea de politică externă în conformitate cu competența AFET, care se ocupă de protecția uh, drepturilor pe teritoriul UE, ar fi Comisia Libe, nu Comisia noastră. Deci aceasta este decizia pe care am luat-o. Dacă sunteți mulțumiți cu ea, foarte bine. Dacă nu, am încercat să vorbesc și cu secretariatul nostru, să avem un temei juridic foarte clar și sper ca toți colegii să poată accepta decizia. Dacă nu mai sunt comentarii din partea dumneavoastră, atunci putem trece la vot și vom începe cu compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, vom face o verificare ca să ne încălzim, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă în mod clar. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri Vom face o verificare la 67. Domnul Buchner s-a deschis votul. Se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 inadmisibil, 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la 72, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 73 pentru, împotriva abțineri se respinge. 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 90 pentru, împotriva abțineri, verificare la 90, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 92 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 93 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Considerente 9 pentru, împotriva abțineri se respinge. 10 pentru, împotriva abțineri se respinge. Se adoptă, mă scuzați, 11 se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri. Cred că se respinge, dar vom face o verificare. S-a deschis votul. S-a închis și se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, dar vom face o verificare. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă în mod clar. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la 30, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri. Verificare la 34, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare. S-a închis și se respinge în mod clar. 39 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva, abțineri. Verificare la 42 s-a deschis votul. Se adoptă, clar. 44 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotriva abțineri. Cred că se adoptă, da? Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri, se respinge.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul electronic. Pe marginea proiectului de raport modificat, să deschizi votul. Un coleg care n-a votat. S-a închis votul și să adoptăm 56 la 5. Felicitări raportorului și trecem acum la punctul 7. Acord sub forma unui schimb de scrisori între UE și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocolelor 1 și 4 la acordul euro-mediteranean de instituire unei asocieri între comunitățile europene și statele membre și Regatul Maroc pe de altă parte. Raportor este vicepreședintele domnul Vistisen, nu dorește să ia cuvântul, atunci putem trece la vot. Amendamentul 1, Urban Crespo, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și trecem la votul electronic asupra proiectului de aviz, așa cum a fost modificat, s-a deschis votul. Trei colegi care încă n-au votat. S-a închis votul. Se adoptă 44 la 17. Trecem la punctul 8, care are un nume foarte similar. Da, e rezoluția care însoțește acest aviz. Minunat, spune președintele. Avem o listă de vot? Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotriva abțineri se respinge. 22 pentru, împotriva abțineri se respinge. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotriva abțineri se respinge. 35 pentru, împotriva abțineri se respinge. 36 pentru, împotriva abțineri se respinge. 37. Domnul Preda, pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Cine este pentru amendamentul domnului Preda? Președintele a spus, de fapt, cine este pentru domnul Preda. S-a închis votul și amendamentul domnului Preda a fost respins. 38 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm totuși. Cine este pentru amendamentul 38? La Londra de Vatman Zweigel. S-a închis votul. Da, o majoritate clară. 39 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Amendamentul 39. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. 41 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 43 pentru împotriva abțineri, se respinge 44 pentru, împotriva abțineri, se respinge 45, votăm pentru, împotriva abțineri, se respinge compromisul 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 56 pentru, împotriva abțineri, se respinge 57 pentru, împotriva abțineri, se respinge 58 pentru, împotriva abțineri, se respinge 59 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 61 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 62 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 64 pentru, împotriva abțineri. Vom verifica votul la 64. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 67 pentru, 66 vreți să verificăm? Bine. S-a deschis votul la amendamentul domnului Preda. S-a închis votul și în mod clar se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. șapte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm votul la 78. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 îl votăm pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și votul electron Asupra proiectului de aviz, așa cum a fost modificat, s-a deschis votul. să adopte 43 la 15. Felicitări vicepreședintelui nostru. Raport, punctul 9, așa cum v-am informat, a fost amânat. Trecem la punctul 10, instituirea instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza tratatului Euratom. Raportorul nostru pentru aviz este domnul Austrevicius. Doriți să luați cuvântul? Văd că nu, așa încât putem să trecem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 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 a fost retras. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 40, îl votăm, pentru, împotriva abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 46. Andrichiene. Pentru, împotriva abțineri. Verificăm votul la amendamentul 46. S-a deschis votul.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 La 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. 12 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 13 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 14 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri, se respinge.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 Și ajungem la votul electron asupra proiectului de aviz, așa cum a fost modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 51 de voturi la 4 și o abținere. Trecem la punctul 11, dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială Interreg, sprijinit de Fondul European de Dezvoltare Regională și de instrumentele de finanțare externă. Raportorul pentru aviz este domnul Castaldo. Dorește să ia cuvântul? Nu e prezent, deci nu poate să ia cuvântul. Vreau să vă reamintesc Vreau să vă reamintesc, dragi colegi, că conform Uh, articolului 33, punctul 2, alineatul 3 din regulamentul de procedură spune că avizul va trata doar chestiunile care intră în responsabilitatea directă a comisiei noastre. Trebuie să ne respectăm competențele cu atât mai mult cu cât acest aviz AFET uh, nu va fi uh, votat în uh, Comisia Libe, care este comisie pe fond. Amendamentul 68, 62, 78 și 107 nu vor fi votate. Putem să trecem așadar la vot. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14. Castaldo. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru împotriva abțineri se respinge. 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 21 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 75 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 76 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 22 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Aici avem un vot în bloc. 77 până la 82. Pentru împotrivă, abțineri, se resping. Un alt vot în bloc, 23 până la 26, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Dragi colegi, suntem în, în mijlocul unui vot. E, suntem în timpul votului. Dacă doriți să vorbiți, vă rog să ieșiți din sală. S-a închis votul și se resping. 27 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 83 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 84 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 85 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 86 și 28 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 29 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 30 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 31 pentru, împotriva abțineri, se adoptă compromisul 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 89 șolț pentru împotriva abțineri se respinge. Haideți să verificăm. 89 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri. Amendamentul 33 pentru împotriva abțineri se adoptă 91 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. La 91 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 92 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. La 97 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 36 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. La 99 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 100 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 101 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 102 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri, se respinge 104 pentru, împotriva abțineri, se respinge 105 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 106 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 107 pentru, e inadmisibil, 108 pentru, împotriva abțineri se respinge, 109 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, la 109 s-a deschis votul. S-a închis votul. Oh, it's been rejected. Wow. We come to... Se respinge. Trecem la 110. Paet. A fost foarte ocupat domnul Paet. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 114. Pentru împotrivă, abțineri, pentru. Deci se adoptă 115 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 116 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 117 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 118 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 119 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 120 caduc. 121 pentru împotriva abțineri se adoptă. Avem un vot în bloc. 123 până la 127 până la 134 pentru împotriva abțineri se respinge. Vot în bloc 122 până la 132 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. s-a închis și se resting. 132, spune președintele. Nu, 135. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Considerentele. 44. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 1. Castaldo pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45 a domnului Pițula pentru, împotriva. A, nu, e caduc. Voiam să-i uh, ofer mai mult renume, mai multă vizibilitate lui Tonino. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru, Împotriva, Abțineri. Se respinge. 50 și... Dar acum putem să votăm amendamentul domnului Pițu la 52 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm, la numărul 5 s-a deschis votul. S-a închis și se respinge. 53 pentru. Împotrivă. abține Se respinge. 54 pentru. Împotrivă. abține Se respinge. 55 pentru. Împotrivă. abține Se respinge. 56 pentru. Împotrivă. abține. Verificăm. 56. S-a deschis votul. S-a închis votul în mod clar, se respinge. 57 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 59 e caduc, 10 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu o mică majoritate. 60 pentru, împotrivă. Se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 64 pentru, împotriva abțineri se respinge. Și am ajuns la votul electronic asupra proiectului de aviz, așa cum a fost modificat, s-a deschis votul. S-a închis votul, 47 la 4. Felicitări! Și acum trecem la următorul punct. Acordul de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de-o parte, și Japonia, pe de altă parte. Raportor domnul Alois Peterle, dacă raportorul dorește să ia cuvântul. E o zi minunată, aveți cuvântul. Da, într-adevăr, este, domnule președinte, dragi colegi, nu am avut niciodată ocazia să aprobăm uh, un, uh, parteneriat, uh, un acord de parteneriat strategic atât de cuprinzător și uh, mm, ambițios. Uh, S-au uh, negociat două acorduri uh, în paralel, EPA și SPA. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru munca lor, cooperarea lor cât se poate de constructivă, cât și uh, ambasadorului japonez pentru atenția și cooperarea de care a dat dovadă în această privință. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Peterle. Dacă alți colegi doresc să intervină. Nu este cazul, așa încât uh, votăm proiectul de recomandare. Cine este pentru? Un vot electronic. Votul s-a închis. Adoptat 47 pentru, 2 împotrivă. Și acum Trecem la acordul de parteneriat, raportor domnul Peterle. Au fost depuse 81 de uh, amendamente. Raportorul a propus 40 de amendamente de compromis, așa încât să începem. Compromisul 1 pentru, împotriva obțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotriva obțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 25 pentru, împotriva abțineri respins. 26 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 31 adoptat. 32 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 34, domnul Martin, pentru, împotriva abțineri Verificăm 34, s-a deschis votul. Votul s-a închis, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri adoptat. 59, domnul Scholz, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50, 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 vot cu amendament oral uh, de către domnul Scholz în numele GUE înlocuiește uh, termenul deplores by regrets. Putem să votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 73 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 74 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 74, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Clar respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 75, votul s-a deschis. Votul s-a închis. A fost adoptat. 76 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să uh, verificăm 76. Votul s-a închis. Adoptat clar. 77 pentru împotrivă, abțineri, respins, 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 79 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 80 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, altul de la Basperder pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins, Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotriva, abțineri, respins. 11 pentru, împotriva abțineri, adoptat, 12 pentru, împotriva abțineri, respins, 15 pentru împotriva abțineri adoptat, 17 pentru împotriva abțineri respins, trimitele 1 pentru împotriva abținere adoptat, 2 pentru împotriva abțineri adoptat, 3 pentru împotriva abțineri verificăm numărul 3, s-a deschis votul. Și s-a închis, a fost respins. Și acum vot electronic, vot final. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și a fost adoptat 43 pentru 2 împotrivă și am încheiat sesiunea de vot astăzi. Uh, ne-am uh, încadrat în timp, chiar am terminat cu 5 minute mai devreme, așa încât avem Uh, o pauză. Începem la și jumătate. So. So, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile, să continuăm ședința. am fost atât de rapizi la sesiunea de vot. Avem acum un avans de timp și totuși doresc să începem cu punctul 14, instituirea unui instrument de asistență pentru preaderare. Dragi colegi, în uh, următorul CFM 2021-2027, IPA va fi un uh, instrument de finanțare dedicat care să susțină reformele uh, legate de Uniunea Europeană în țările candidate și în țările potențial candidate. Coraportori sunt domnul José Ignacio Salafranca Sanchez și domnul Knut Fleckenstein. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Salafranca? Vă rog. efectivamente. Mulțumesc, domnule președinte. Co-raportorul, domnul Fleckenstein, nu poate veni în această dimineață, dar mi-a cerut să fac această prezentare în fața comisiei noastre în numele celor doi. Acest proiect de raport are 64 de amendamente la propunerea Comisiei și are drept principal obiectiv ajustarea mecanismului propus de SEA pentru a ține cont în același timp și de îngrijorările manifestate la Parlamentul European în cadrul dezbaterii legate de instrumentele financiare ale Uniunii. Bineînțeles, aici problema nu se pune dacă avem un instrument unic sau mai multe instrumente financiare. Mecanismul își menține obiectivul uh, și anume de asistență pentru preaderare. Noi avem niște articole care sunt divizate în șapte articole și patru anexe. De asemenea, se dorește înlocuirea mecanismului IPA 2 care expiră în decembrie 2020 și țările care sunt cuprinse aici, în domeniul de aplicare al uh, regulamentului, sunt țările candidat uh, la UE și țările candidat uh, potențiale. Propunerea Comisiei este una prudentă din punctul meu de vedere și Comisia a inclus și Islanda. E vorba aici uh, de 14 miliarde de euro care au fost propuși de comisie, însă uh, din punct de vedere a prețurilor reale, aceasta reprezintă mai puțin decât uh, înainte, deci ar trebui să se facă o ajustare atunci când vom vorbi despre propunerea pentru instrumentul de vecinătate de dezvoltare și cooperare pentru dezvoltare. Care este noutatea adusă de acest instrument? Uh, fondurile se vor elabora pe baza unui principiu și anume cel al uh, partajării echitabile. Acest principiu este uh, foarte puțin determinat, așa că cei doi coraportori au introdus la articolul 15 câteva criterii mai clare. Fondurile care au fost prevăzute la acest instrument financiar atât de important vor fi gestionate atât direct cât și în indirect, iar uh, trecerea de la gestiunea indirectă la cea directă va fi făcută de către comisie atunci când va fi considerat necesar pentru a lupta împotriva criminalității organizate, a corupției, pentru a întări societatea civilă și pentru a întări libertatea de exprimare. După cum știți foarte bine, obiectivul general al IPA 3 este acela de a-i susține pe beneficiar pentru a face reformele politice, instituționale, în justiție, administrație și așa mai departe, pentru a respecta valorile Uniunii și pentru a se adapta din ce în ce mai bine la regulile politice și practicile din Uniune în vederea aderării. Propunerea de regulament introduce în articolul 3 și o serie de obiective mai concrete pe care n-am să le prezint aici pentru că sunt deja reflectate în regulamentul pe care îl aveți la dispoziție, dar e vorba oricum de întărirea statului de drept, a democrației, întărirea eficacității pentru administrația publică, dezvoltare economică și socială și susținerea cooperării teritoriale și transfrontaliere, deci cele obișnuite. O noutate a regulamentului se referă la obiectivul de creștere a vizibilității pentru UE. Obiectivul este acela de a finanța în mod clar acțiuni de comunicare pentru a promova rezultatele uh, ajutorului oferit de Uniune pentru cât mai mulți beneficiari. Cadrul de implementare pentru acest instrument uh, financiar va stabili prevederi uh, suplimentare pentru atingerea obiectivelor specifice care sunt menționate la articolul 3, după cum am spus, și care va fi revizuit înainte de iunie 2020. Domnule președinte, un alt element fundamental este cel al controlului, al monitorizării acestui program pentru a rezolva problemele din trecut. Parlamentul propune o suspendare parțială sau totală a asistenței Uniunii printr-un act delegat, astfel încât Parlamentul să fie implicat în proces atunci când un beneficiar nu respectă drepturile fundamentale sau atunci când încalcă angajamentele luate prin acordurile respective. Comisia va trebui să prezinte rapoartele intermediare și finale, așa cum se arată la articolul 32 al regulamentului din politica de vecinătate dezvoltare uh, internațională și, mai mult decât atât, un element absolut esențial în acest raport, se dorește întărirea Parlamentului, uh, rolului Parlamentului European și a serviciului SAE. În primul rând, pentru determinarea priorităților trebuie să țină cont de rezoluțiile Parlamentului. Comisia trebuie să prezinte documentele de programare la Parlament la momentul oportun, înaintea începutului perioadei de programare și atunci când se stabilește programul cadru, va trebui să țină cont de rezoluțiile adoptate la Parlament. Creditele anuale vor fi uh, adoptate la Consiliu și Parlament în funcție de limitele stabilite prin CFM și abordarea în funcție de rezultate, de randament, o abordare nouă aici, va fi analizată într-un schimb de opinii între Parlament și Comisie. Comisia va implica pe deplin Parlamentul European în toate chestiunile care au de-a face cu planificarea și implementarea măsurilor de gestiune, incluzând aici și schimbările esențiale sau schimbările de alocări. Parlamentul va numi observatori uh, ca să ajute Comisia. Am cerut de asemenea ca Serviciul de Acțiune Externă să aibă un rol întărit pentru a monitoriza felul în care se distribuie fondurile, să crească vizibilitatea pentru instrumentul general, să existe o coordonare în funcție de prevederile din noul regulament, <clears throat> să se implice cât mai mult actorii din societatea civilă și toate alocările de fonduri pentru gestiunea indirectă să se facă în mod transparent, nepolitizat și imparțial, în conformitate cu această inițiativă care să țină cont și de nevoile altor unități teritoriale. În încheiere, domnule președinte, aș vrea să spun că toate aceste principii pe care le-am aplicat pentru uh, instrumentul financiar ar trebui să fie aplicate și pentru celelalte instrumente financiare care sunt acum dezbătute. Parlamentul trebuie să aibă o abordare coordonată pentru a-și întări rolul în acest domeniu atât de important în cadrul acțiunii externe și tocmai de aceea aș vrea să spun colegilor că sunt la dispoziția dumneavoastră alături de coraportor pentru a vedea care sunt sugestiile și comentariile pe care le aveți de făcut în vederea finalizării raportului. În numele domnului Fleckenstein și, bineînțeles, în numele meu, vă spun încă o dată că suntem la dispoziția dumneavoastră și Sperăm ca în felul acesta propunerea să fie îmbunătățită. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Salafranca. Înainte de a da, da cuvântul domnului Cati Piri, care înlocuiește pe domnul Fleckenstein, o să salut un grup special de vizitatori. Este o tradiție în orașul Oldenburg să uh, aleagă uh, un Curly King King. Un rege al verzei. Uh, aș dori să salut o delegație de la uh, primăria Oldenburg condusă de primarul uh, social-democrat. Uh, Bun venit în comisia noastră. Uh, dau cuvântul, <laughs> regele dă acum cuvântul lui Cati Piri. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, din păcate, domnul Fleckenstein nu poate să fie prezent astăzi, așa încât m-a rugat să fac câteva comentarii în numele său. În primul rând, a dorit să mulțumesc uh, coraportorului domnul Salafranca pentru excelenta cooperare de până acum asupra acestui dosar și este optimist că uh, următorii uh, pași se vor bucura de aceeași cooperare. Vă rog să aveți răbdare să citesc ceea ce a spus domnul Fleckenstein. Discutăm a treia versiune al IPA, un instrument moment care este mai important ca oricând. IPA este unic uh, în uh, setul de instrumente, dată fiind misiunea sa de a pregăti uh, țările respective pentru o posibilă aderare la Uniunea Europeană. Este un instrument de politică externe, însă este important pentru viitorul țării candidate. Experiența gestionării fondurilor IPA este o experiență extrem de valoroasă. Pentru IPA 3, care va începe să funcționeze din 2021-2027, noul CFM, sunt uh, accentuate cinci uh, priorități. Vizibilitatea asistenței UE în regiune. Am uh, luat notă cu regret în trecut că în unele țări nu prea se cunoaște asistența pe care populația o primește din partea Uniunii Europene. Este important pentru noi și pentru alți actori care sunt tot mai activi în regiune. Această chestiune este pregnantă în Serbia, unde majoritatea populației crede că Rusia este cel mai mare donor, donator internațional, deși face mai puțin decât UE. Propunerea nu a prevăzut uh, cerințe de vizibilitate pentru IPA. Au fost făcute însă uh, trimiteri uh, în regulamentul NDICI se va modifica acest lucru prin includerea unei cerințe de vizibilitate și menționarea IPA în regulament. Acest lucru trebuie să fie asigurat atât de beneficiarii uh, fondurilor, uh, cât și de delegația UE uh, la fața locului. Vrem o distribuție echitabilă a fondurilor IPA. Au fost cazuri în care fondurile Um, au fost uh, distribuite nu după principiul unde este nevoie și unde pot să ajute cel mai mult, ci mai degrabă uh, patronatului, patronajului politic uh, și banii au fost dați după bunul plac în unele situații municipalitățile mai marginalizate și grupurile defavorizate trebuie să beneficieze de aceste fonduri. Uh, de asemenea, acest lucru trebuie monitorizat de comisie. Condiționalitatea politică este esențială. Propunerea comisiei a evidențiat uh, condiționalitatea legată de asistența IPA și evoluțiile politice. Domnul Fleckenstein susține acest lucru. Proiectul de raport uh, pune accent pe nevoia de a respecta principiul democrației, pluralității criminalității, dreptul, uh, statul de drept și drepturile omului. În cazul unor încălcări sistemice uh, ale acestor uh, principii, o țară poate să fie scoasă temporar de pe lista beneficiarilor asistenței IPA. dorim o performanță, o abordare bazată pe performanță și aderarea la valori uh, comune, uh, care să fie o uh, clară consecință a acordării acestor fonduri. Al patrulea punct dorim să punem accent pe dimensiunea socială a politicilor de extindere. Proiectul de raport uh, uh, consfințește aspectul social în implementarea IPA. Obiectivul trebuie să fie îmbunătățiri uh, concrete, palpabile. De asemenea, coeziunea trebuie să fie în interesul celor care sunt interesați de nivelul migrației care provine din Balcan din cauza sărăciei. Drepturile și principiile din pilonul drepturi sociale se va aplica și viitorilor candidați. De aceea este potrivit ca acest lucru să fie uh, acoperit uh, și în aplicarea IPA. Uh, de asemenea, se întărește monitorizarea aspectelor sociale. De asemenea, se face referire la egalitatea de gen. Apoi, uh, rolul uh, Parlamentului este esențial pentru a asigura controlul uh, parlamentar. Domnul Salafranca a spus deja acest lucru în contribuția sa. Nut Fleckenstein dorește să pună o serie de întrebări comisiei. Propunerea prevede o schimbare majoră în programare sunt uh, comisia uh, prevede mai multă flexibilitate pentru a reacționa de la an la an și pune accent pe condiționalitatea Uh, pentru mai puțini uh, fonduri care sunt garantate unor țări anume. Dorim să aflăm mai multe în legătură cu modul în care acest lucru va funcționa în practică și cum uh, controlul politic necesar va fi asigurat. Domnul Fleckenstein așteaptă să colaboreze în continuare cu domnul Salafranca și să aibă aceeași cooperare cu raportorii din umbră și cu cele cinci comisii care participă prin aviz. De asemenea, uh, uh, trilogul trebuie să desfășoare într-o manieră uh, unitară. Mulțumesc doamnei Catipiri, numele domnului Fleckenstein și domnului Salafranca pentru raport. Trecem acum la dezbatere. Trei colegi au dorit să intervină. Charles Stanek, Andor Deli domnul Schaffhausen, altcineva. După aceste intervenții o să-i dau cuvântul domnului Danielsen, care este prezent, care poate va răspunde la unele din întrebările pe care le-a citit doamna Cati Piri în numele lui uh, uh Knut Fleckenstein. Deci, Charles Tenec, uh, raportor din Umbra pentru ECR. Vreau să mulțumesc coraportorilor uh, și uh, prietenilor mei în același timp. Uh, mă bucur să văd că uh, IPA a rămas un instrument separat, în afară de instrumentul de dezvoltare și de vecinătate țările candidate negociază viitoarea aderare la UE nu trebuie să fie văzute ca parte din vecinătatea mai largă sau din comunitatea europeană. IPA 3 va interveni după uh, ce se va hotărâ uh, CFM-ul 2021-2027. Acest uh, raport este legat de nevoia de vizibilitate în țările candidate beneficiare. Cunosc în calitate de raportor permanent, cunosc presiunea din Rusia și Muntenegru care alimentează sentimentele anti anti-UE uh, și uh, nu uh, aduc informații cetățenilor în legătură cu activitatea și asistența dată de Uniunea Europeană. Trebuie să existe o vizibilitate mai mare a ceea ce face Uniunea Europeană astfel încât aderarea la UE să fie o realitate și ceea ce am uh, uh făcut uh, în țara mea în ultimele 3-4 decade a fost un dezastru pentru viitor. De asemenea, trebuie să existe o serie de condiționalități uh, și putem să le invocăm atunci când este necesar. Trebuie să nu avem în vedere Turcia și în ciuda rezervelor mele pe care le am, Uh, și viabilitatea de pe termen lung uh, ca stat uh, membru, nu putem să închidem ochii la considerentele care trebuie să se aplice la finanțarea IPA pentru Turcia. Mă tem că acest lucru a jucat uh, un rol important uh, uh, în susținerea celor care au votat pentru Brexit în 2016. Tot ceea ce pot să spun este că nu trebuie să trecem cu vederea beneficiile unor astfel de abordări. Apoi vreau să trec de la finanțarea tematică la cea geografică țările candidate au responsabilitatea și obligația uh, de a uh, răspunde achiului comunitar, însă nici formal, nici informal nu încurajăm un calendar rapid pentru îndeplinirea cerințelor pe deplin ale achiului. ului Uh, clauza de uh, suspendare este uh, esențială pentru cei care încalcă în mod flagrant democrația și drepturile omului. În general, salutăm uh, propunerile comisiei și suntem încântați să vedem că raportorii s-au bazat pe aceste propuneri și nu au făcut uh, schimbări uh, fundamentale sau înlocuiri majore. Este esențial ca următorul Parlament să aibă competențe sporite de control și analiză. ECR-ul, în general, va susține acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Charles Tanak dau cuvântul domnului Schaffhauser. Asta. Uh, câteva remarci uh, pe acest uh, raport împotriva amendamentelor. Sunt surprins că în ciuda restricțiilor pe care le pun multe uh, state la politica uh, de securitate comună, uh, în preaderare, noi ne-am opus la o extindere. Trebuie să facem să funcționeze Europa în condițiile actuale dar și în condiționalitățile care sunt impuse, care se referă la politica europeană de securitate comună, care se referă la climă. Discuțiile pot să fie foarte variate pe această temă. Cred că uh, sunt, există schimbări climatice, dar uh, omul se află la originea acestor schimbări. Republica Judecătorilor, la care uh, ne opunem spun un stat de drept care este un drept fără stat, programul pentru migrație, uh, urmărirea în justiție a criminalilor de război, dar nu avem nici măcar uh, o definiție a acestora, cu un proces care trebuie Uh, să uh, îi aibă în vedere pe cei care sunt uh, criminali de război. Apoi, asistența care poate să fie suspendată dacă nu au fost respectate cerințele. Dar asta este o vocație de imperiu a Europei. Și pentru a încheia, desigur, Turcia care, în ciuda experiențelor pe care le-am acumulat, continuă să facă parte din uh, aceste țări care doresc să uh, adere uh, la Uniune ca alte țări din Balcani. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc foarte mult și eu. Și trecem acum la ultimii doi vorbitori din partea PP-ului, doamna Boscor. Zofco, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să susțin cei doi co-raportori. E clar că situația trebuie să se îmbunătățească pe viitor cu fondurile IPA. Vizibilitatea UE este miza aici. Am văzut acest lucru recent la alegerile din Bosnia-Herzegovina, unde alte țări au uh, investit mulți bani pentru a-și crește puterea de influență și pentru a avea un candidat care să ducă la situații neplăcute ca cele prin care trecem acum. Turcia a avut de câștigat de pe urma fondurilor IPA, dar uh, au fost uh, și mulți bani care au fost cheltuiți în Bosnia-Herzegovina pentru a-și extinde puterea de influență. Deci trebuie să ținem cont de cei doi, trei actori importanți în afară de Uniunea Europeană care au uh, profitat de acest spațiu pe care Uniunea l-a neglijat mult timp și au pus în pericol situația din Bosnia-Herzegovina și chiar și Croația, care are o frontieră mare cu aceste țări. De asemenea, mă îngrijorează problema uh, finanțării biroului înaltului reprezentant. Cred că aceste fonduri ar trebui să fie utilizate, așa cum ați spus foarte bine, pentru a îmbunătăți viața în comunitățile mici, pentru a îmbunătăți viața minorităților, a grupurilor etnice de diversă factură și pentru a crește cooperarea transfrontalieră, pentru că după al doilea război mondial, planul Marshall este cel care a adus reconcilierea la nivelul UE. Deci fondurile ar trebui utilizate mai bine, ar trebui să susținem instrumente separate și creșterea ar trebui să se facă nu doar până la 3%, ci până la 4% sau chiar 5%, pentru că este doar, uh, doar așa vom putea ajunge la pace și reconciliere în Balcani. Mulțumesc, domnul Deli. Aș avea patru comentarii succinte de făcut. În primul rând, prin conceperea fondurilor IPA pe baza fondurilor uh, structurale și de coeziune, Cred că este o modalitate foarte bună pentru a pregăti viitorii membri ai UE să se pregătească la nivelul legislativ și administrativ pentru absorpția fondurilor europene. În ceea ce privește obiectivele specifice definite de comisie, aici îmi pare rău că nu se spune nimic despre drepturile minorităților naționale sau etnice și nici despre promovarea diversității culturale sau lingvistice, deși știu foarte bine că aceasta reprezintă o valoare fundamentală definită în tratate și prin criteriile de la Copenhaga. În al treilea rând, posibilitatea de a suspenda asistența oferită de OE. Știu că multe regulamente de finanțare la nivelul UE, care acoperă statele membre, criteriul referitor la statul de drept este inclus. Însă IPA nu se referă la statele membre, ci la țările candidat care se află într-un proces de construire a democrațiilor și a instituțiilor lor, se pregătesc pentru aderarea la UE cu ajutorul acestor fonduri. De aceea cred că ar trebui să oferim un cadru mult mai clar pentru aceste țări, altfel mecanismul uh, nu va reprezenta decât un fel de evaluare voluntară făcută de comisie. În al patrulea rând, problema proiectelor transfrontaliere. Și aici consider că vizibilitatea UE uh, este prezentă acum mai mult în raport ceea ce salut, și de asemenea proiectele din regiune sunt percepute ca fiind modalitatea cea mai bună de a spori vizibilitatea noastră acolo. De aceea ar trebui să se treacă de la 3%, cel puțin la 4% ca acum, sau chiar și 5% pentru a menține acest nivel de vizibilitate. Mulțumesc, domnule Deli. Nu mai sunt alți colegi care doresc să intervină, așa că am să dau cuvântul domnului Cristian Danielson, care este director general. Bun venit la comisia noastră, vă rog. Mulțumesc, excelența voastră. Aș vrea să încep prin a saluta acest raport și a-i felicita pe cei doi co-raportori. Este un text foarte bun care aduce o serie de elemente care vor îmbogăți propunerea Comisiei am văzut că există uh, un accent pus pe abordarea strategică și, de asemenea, este important că ne bizuim pe performanță, ceea ce înseamnă că ieșim dincolo de acest instrument, dincolo de ceea ce este automatic și căutăm această performanță sau acest randament tocmai pentru a atinge criteriile necesare pentru a intra în UE ținem cont și de importanța care a fost acordată mai multor elemente, cum ar fi, de exemplu, dezvoltarea economică și socială. Acesta este un element pe care, într-adevăr, dorim să-l întărim. Educația ar fi un alt domeniu important din punctul de vedere al uh, aderării în sens mai larg. Autoritățile locale au un rol esențial de jucat, cooperarea transfrontalieră, societatea civilă, toate acestea sunt elemente de bază. Luăm notă și de comentariul făcut pe tema minorităților, care este important și v-aș ruga să fiți atent uh, la ce se întâmplă în anexa 2, unde se vorbește de domeniile de intervenție posibile și minoritățile reprezintă un astfel de domeniu pe care îl urmărim îndeaproape. Și, bineînțeles, vizibilitatea. Vizibilitatea este un element extrem de important pentru noi, trebuie să fie foarte clar S-a uh, făcut o referință aici și la percepția din truna din țările vizate. Cred că acest lucru se întâmplă și în alte țări și trebuie să recunoaștem că nu am făcut destul și că va trebui să facem mai multe eforturi pe viitor. Am introdus acum o abordare specifică pentru UE, pentru ca această vizibilitate să crească și sperăm să întărim acest element uh, în noul instrument. Ar mai fi și trei chestiuni care cred că ar trebui dezbătute și la care avem îngrijorări. În primul rând, politica de extindere și faptul că este o politică la nivelul UE. IPA este instrumentul care susține această politică de extindere pentru a pregăti țările vizate în vederea aderării și tocmai de aceea IPA este concepută în alt cadru decât celelalte instrumente care vizează țările terțe. Tocmai de aceea Comisia este responsabilă pe deplin pentru acest instrument, de la început până la sfârșit. Noi considerăm că acest aspect este esențial și de altfel se reflectă în mai multe legi, inclusiv regulamentul care definește uh, Uh, Serviciul de Acțiune Externă și dorim ca acest lucru să se reflecte și în textul propunerii, așa cum se arată în raport. În al doilea rând, actele delegate și felul în care sunt utilizate. Nu vreau să intru în detalii, pentru că e vorba aici de o chestiune care revine la multe din propunerile pe care le facem noi. Poziția comisiei este bine cunoscută, dar aici facem legătura cu un alt element absolut uh, esențial, guvernanța. Cred că pe tema guvernanței va trebui să lucrăm în continuare împreună din punctul de vedere al Parlamentului și așa cum se reflectă și în uh, raport, va trebui să îmbunătățim guvernanța și să vedem cum putem implica mai mult Parlamentul. Există mai multe metode posibile și în cadrul negocierilor va trebui să menținem acest punct în lumina reflectoarelor. Oricum, considerăm că e nevoie de o întărire a dialogului și o deschidere către un rol mai important al Parlamentului. În sfârșit, un ultim element, clauza de suspendare a asistenței. Cred că o astfel de clauză nu trebuie să fie în instrumentele individuale, din motive care au fost deja menționate de câțiva colegi de aici. Însă este important să putem reacționa atunci când se întâmplă ceva la fața locului și am văzut-o că suntem în stare să o facem chiar acum, iar când e vorba de IPA pentru Turcia, iată acesta este un exemplu al uh, unei astfel de intervenții. Domnule președinte, acestea erau comentariile la momentul acesta, însă, bineînțeles, dorim să continuăm dialogul pe marginea acestui instrument, așa cum am făcut-o și în timpul negocierilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Danielson. Dragi colegi, dacă mai aveți întrebări sau comentarii, se pare că nu. Nu știu dacă coraportării doresc să intervină. Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor care au intervenit în această dezbatere pe marginea acestui instrument financiar atât de important. Textul regulamentului și aici aș răspunde doamnei Dafco și domnului Deli. În ceea ce privește prioritățile pentru ajutor, situația minorităților se reflectă la anexa 2, alineatul A, unde se arată că un criteriu esențial pentru finanțarea și utilizarea acestor fonduri din instrumentul IPA se referă la acest domeniu al minorităților. La articolul 3, pe de altă parte, aș reaminti că se face referință la proiectele transfrontaliere Instrumentul le acordă prioritate. Bineînțeles, voi analiza alături de domnul Fleckenstein felul în care putem întări aceste aspecte pentru a le include în propunerea de regulament. Iar în ceea ce privește comentariile făcute de domnul Danielson, vreau să spun aici că, bineînțeles, Comisia are un rol fundamental de jucat în gestiunea acestui instrument, dar și nouă ne-ar plăcea să vedem în ce măsură SEAE ar putea participa. Actele delegate doresc să asigure un rol mai eficient și mai activ al Parlamentului pe viitor, lucru de care s-a ținut cont la nivelul celorlalte instituții mai mult decât în trecut și, din acest punct de vedere, dorim să continuăm dialogul nostru constructiv cu celelalte instituții, tocmai pentru a menține prerogativele și competențele instituției noastre. Până când vom avea dezbaterea uh, finală și votul final, vom rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru a vedea cum putem îmbunătăți acest text. În încheiere, domnule președinte, aș vrea să mulțumesc, așa cum a spus-o și doamna Piri, vreau să mulțumesc colegilor pentru cooperarea excelentă, domnului Fleckenstein și tuturor celorlalți colegi și sunt convins că această atmosferă bună de lucru va continua la fel și în timpul care ne-a mai rămas la dispoziție până la prezentarea raportului final. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Salafranca. Doamna Catipiri dorește să intervină? Se pare că nu. Încheiem aici această primă dezbatere. Votul la AFET va avea loc pe 5 februarie, deci mai avem mult până atunci. Termenul pentru amendamente 26 noiembrie la orele 11, votul la AFET pe 4 februarie. Și iată, am terminat cu 15 minute mai devreme. Trecem la punctul 15, raportul referitor la raportul Comisiei privind Turcia pe anul 2018, raportorul nostru, doamna Cate Piri. Nu am nimic altceva de adăugat, așa că am să dau cuvântul direct raportorului, vă rog. Mulțumesc din nou, domnule președinte. Dragi colegi, foarte pe scurt uh, vă voi prezenta acest proiect de raport. Pentru cei care n-au avut încă timp să-l citească. Raportul menționează situația actuală din Turcia. Bineînțeles, ne centrăm în mod concret pe ceea ce a fost important uh, pentru Parlament din totdeauna, și anume capitolele 23 și 24. Salutăm uh, decizia de a suspenda situația de urgență, care, după cum știm, a fost declarată de mai multe ori în Turcia, dar regretăm faptul că adoptarea de noi propuneri legislative mențin, practic, abuzul de putere la nivelul președinției sau a guvernului în ceea ce privește posibilitatea de a declara situația de urgență. Reamintim că 150.000 de persoane au fost uh, trimise în detenție și din aceștia 55.000 de persoane încă se află la închisoare. De asemenea, de la uh, declararea stației de urgență, uh, peste 155.000 de funcționari, printre care profesori, judecători și așa mai departe, au fost dați afară. După cum vă dați seama, toate aceste concedieri au avut un impact foarte grav asupra persoanelor respective și a familiilor lor și din punct de vedere financiar și de asemenea au reprezentat o stigmatizare din punct de vedere profesional și social. Salutăm de asemenea și condamnăm controlul din ce în ce mai mare asupra justiției, a judecătorilor și procurorilor. De asemenea, suntem îngrijorați de măsurile arbitrare și disproporționare de încălcare a libertății de exprimare, a libertății presei, accesul la informație, de asemenea, societatea civilă are un loc din ce în ce mai redus pentru a interveni și am văzut chiar și săptămâna trecută că au fost arestați 13 uh, academiciani, unul dintre ei încă se află la închisoare, ceea ce nu se reflectă în raport. De asemenea, ne arătăm îngrijorarea și în legătură cu ce se întâmplă în sud-estul Turciei, unde au existat uh, acuzații foarte clare de încălcarea drepturilor omului, care n-au fost încă anchetate. Un număr foarte mare de primari sau de primari adjuncți au fost dați afară sau au fost înlocuiți cu persoane de încredere ale regimului și uh, avem și alegerile locale la anul în martie 2019, deci ar trebui să fie o ocazie pentru a reinstaura pe deplin mandatul democratic chiar și în zona din sud-est. Așa cum știm foarte bine, avem colegi parlamentari, doi din partea CHP și mai mulți din partidul HDP care au fost trimiși la închisoare, unii încă se mai află acolo, inclusiv Sahalar Timirtaș, Curtea Europeană CEDO de la Strasburg a dat o sentință chiar ieri prin care se cere eliberarea imediată a dânsului din predetenție. După cum știți, Turcia este membru a Consiliului Europei și trebuie să respecte această sentință. Încă un caz concret menționat în raport, Uh, e foarte ciudat să menționezi anumite persoane când atâtea altele se află la închisoare, însă e vorba de o persoană simbol. Mulți dintre noi ne-am întâlnit cu el în trecut. Este vorba de Osman Kavala, care este un adevărat lider la nivelul NGO-urilor, nu este afiliat politic, o adevărată figură simbolică în Turcia și care se află acum de un an la închisoare și uh, uh nu știe nici măcar de ce este acuzat. Iar în ceea ce privește Parlamentul, anul trecut, când Comisia de la Veneția a evaluat amendamentele constituționale în ceea ce privește introducerea unui sistem prezidențial, Comisia de la Veneția a fost foarte clară. Sistemul uh, nu prezintă uh, acele checks and balances și nu asigură o separare a puterilor între executiv și puterea judiciară. Noi, Parlamentul, suntem de acord cu această evaluare și am impus o linie roșie. Dacă din punctul de vedere al statului de drept, al libertății de exprimare, a justiției, lucrurile rămân la fel sau se înrăutățesc. Dacă pe lângă acestea o nouă Constituție care acum se implementează fără să țină cont de toate aceste recomandări făcute de Comisia de la Veneția și, de către, și îngrijorările manifestate de Parlament și de Comisie, uh, atunci pentru noi nu mai există decât o concluzie pe care putem să o tragem și anume să cerem uh, suspendarea formală a negocierilor în vederea aderării cu Turcia. Și bineînțeles, dacă facem acest lucru, dacă cerem suspendarea negocierilor, atunci aceasta are legătură directă și cu fondurile IPA pentru Turcia. Însă, așa cum am arătat anul trecut, dorim ca toate fondurile disponibile la IPA 2 și viitorul IPA 3 să aibă un buget special gestionat direct de către UE pentru societatea civilă din Turcia și să sporească dialogul, accesul studenților turci la universitățile europene și, de asemenea, să ofere platforme mass media pentru jurnaliști am pus în acest text inițial și faptul că regretăm, pentru că Parlamentul de 10 ani de zile a cerut uh, deschiderea capitolelor 23 și 24. E vorba aici de instrumente uh, pe care nu le-am folosit niciodată în procesul de aderare din cauza faptului că sunt blocate în permanență la Consiliu. Care ar fi următoarea etapă, domnule președinte? Noi, cu toții în Europa, am avea de beneficiat de pe urma unei Turcii um, stabile din punct de vedere economic și politic. și să profităm pe deplin de pe urma acestor instrumente pe care le avem la dispoziție. Spuneam în raport că ușa ar trebui să rămână deschisă pentru modernizarea sistemului Uniunii Vamale, care ar trebui să meargă mână în mână cu angajamente clare din partea Turciei pentru reforme de natură democratică. Aceasta ar trebui să fie și o oportunitate pentru un dialog în ceea ce privește schimbarea climatică și drepturile muncii în Turcia. Drepturile muncii sunt menționate specific în Turcia. E vorba de condițiile de muncă uh, de la proiectul de construcție a noului aeroport de la Istanbul, 38 de lucrători în construcții au murit, se pare, la locul de muncă, asta după cifrele guvernamentale, și 48 de persoane care au manifestat din această cauză au fost trimise la închisoare. Liberalizarea vizelor. Noi am fost întotdeauna foarte clar că Turcia trebuie să respecte cele 72 de criterii, printre care și respectarea legii antiteroriste și dacă se respectă aceste criterii, atunci ar trebui să existe o șansă reală să se ofere acest aceste vize pentru cetățenii turci. Deci această, acest proces de Uniune Vamală și liberalizarea vizelor ar oferi un semnal foarte clar societății turce că Uniunea Europeană nu dorește să izoleze țara. În ceea ce privește criza migrației, trebuie să ne menținem angajamentele în ceea ce privește schema refugiaților și o asistență pe termen lung. Și un alt element în raport Problema cipriotă, știu că este importantă pentru mulți colegi de aici de la Parlament. Am reiterat uh, poziția noastră anterioară, pe care am reflectat-o mereu în rezoluțiile din ultimii patru ani. Și uh, colegilor care se întreabă de ce anumite elemente nu sunt în raport, uh, probabil că e vorba de limitele pe care le avem pentru raportor, Termenul pentru amendamente este 11 decembrie și sper ca și anul trecut și în raportul de anul acesta să transmitem un mesaj politic foarte clar din partea Parlamentului. Sper că faptul că avem un an cu alegeri să nu schimbe situația și cer colegilor când vor depune amendamente să se asigure că nu vor cere un pic din toate și să se centreze pe elementele esențiale în relația noastră cu Turcia. Aștept acum cu nerăbdare dezbaterea și cooperarea în al cincilea an al unui astfel de raport. Mulțumesc! Mulțumesc, Cati Piri. O serie de colegi s-au înscris deja pe lista vorbitorilor. Întotdeauna Turcia a fost o temă de interes. Iată ce voi face. Voi da cuvântul raportorilor din umbră, 4 minute fiecare după care vom vedea cât timp mai avem la dispoziție și atunci și ceilalți colegi vor putea interveni pentru un timp mai scurt. În primul rând, doamna Zomer, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu de ce s-a uitat la mine Cati Piri când a vorbit despre pomul de Crăciun nu sunt chiar atât de creativă și, de fapt, oricum am uh, convenit că vom încerca să menținem uh, textul așa cum este. Totuși, există anumite elemente care trebuie să fie detaliate și, sigur că vor mai veni amendamente în acest sens și din partea mea, dar am încredere că uh, vom găsi un consens. Știm cu toții cum, s-a, cum a evoluat lucrurile în Turcia de la ultimul raport anual în iulie 2017, deci momentul chiar a trecut timp aproape să ne pronunțăm din nou. Față de la ultima rezoluție a Parlamentului European, deci în mod clar trebuie să fim trebuie să fim foarte clari. Cati Piri s-a exprimat foarte clar pe anumite puncte, dar sunt anumite puncte unde mi-aș dori mai multă claritate statul de drept, libertatea de exprimare, uh, pași înapoi uh, foarte, foarte gravi în aceste domenii. Uh, trebuie să menționăm aceste lucruri. Salut în mod expres faptul că la punctul 13 Cati Piri descrie încă o dată um, faptul că uh, trebuie să fie uh, suspendate uh, negocierile de aderare cu Turcia. Um, într-un ziar din Germania, um, și oficialii germani uh, cer să se uh, încheie uh, să se suspende dialogul. Uh, Vedem că din partea Consiliului sunt rezerve deocamdată, dar e clar ce trebuie să se întâmple. Um, îmi lipsesc încă niște, însă niște puncte importante uh, asupra cărora ne-am pus de acord în, trecut, în raportul trecut și care nu sunt menționate aici. De exemplu, în ceea ce privește Ciprul, uh, la alineatul 19 mi se pare că nu mergem atât de departe ca în ultima noastră rezoluție. Protocolul de la Ankara trebuie să fie menționat într-un alineat, nu doar într-un considerent. Uh, și poate că ar putea să, ar putea să vorbim mai clar despre politica de colonizare a Turciei în Cipru și să vorbim despre măsurile agresive pe care le ia uh, Turcia în zona economică exclusivă a Republicii Cipru. A trebuit să spunem foarte clar toate aceste lucruri. Um, dar sunt sigură că vor fi foarte multe amendamente pe aceste subiecte. Apoi, ce mi se pare că lipsește? Precizarea problemelor în relația Turciei cu uh, statele din vecinătate, de exemplu, în problema cu Grecia, situația cu Ar- relația cu Armenia, se vorbește despre protocoale de normalizare a uh, relației din 2009, care nu au fost ratificate de Turcia și armenii uh, au uh, încheiat uh, dialogul, au suspendat dialogul în martie poate ar trebui să vorbim și despre libertatea de religie uh, și să vorbim de situația populației aramaice. Um, oameni, cei care au trebuit să retrocedeze, au trebuit să li se retrocedeze uh, nu doar bisericile, ci toate terenurile um, aferente bisericilor. Uh, acest lucru a fost refuzat pentru că proprietarii um, atunci când fac uh, cerere pentru retrocedare, trebuie să se aștepte la o serie întreagă de procese în instanță și în cele din urmă li se termină banii și statul uh, uh, rămâne în proprietatea sau reia proprietatea asupra terenurilor respective și sigur că o mănăstire fără terenurile aferente nu poate să supraviețuiască, ceea ce de fapt înseamnă un fel de uh, epurare a acestor uh, comunități uh, creștine vechi. Nu putem să spunem altfel. Apoi ar trebui să vorbim despre răpirea uh, Uh, profesorilor din Kosovo, Moldavia, uh, Moldova, uh, Ucraina um, și foarte serios, Cati Piri, draga mea, mi se pare că nu e bine că primul alineat începe cu cuvântul salută. Um, adică, sigur, ne, ne bucurăm că a fost ridicată starea de urgență, dar Totuși, faptul că spunem uh, salutăm, uh, mi se pare că e un pic uh, totuși prea mult. Cred că ar trebui să reformulăm lucrurile. Mai sunt încă o serie de alineate în care aș dori să mai modific câte ceva. Um, la punctele 23 și 24, adică n-aș mai vorbi despre deschiderea capitolelor 23 și 24 în negociere. Am câteva idei bune pentru niște amendamente și raport, îi mulțumesc doamnei raportor. Știu că este limitat uh, textul și de aceea sunt sigură că vom putea să îmbogățim împreună uh, și să îmbunătățim raportul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Zomer, domnul Belder, în numele grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să o felicit pe doamna raportor pentru un text care face trimitere la fapte, la date. Știu că a trebuit să excludeți multe elemente. Am citit de două ori cu atenție acest raport și au fost o serie de elemente care m-au surprins și îmi dau seama că n-ați avut suficient timp să formulați întotdeauna totul sau să includeți toate elementele. Ce se întâmplă cu politica Turciei în regiune? Acest element este important și în ceea ce ne privește pe noi, cei din Uniunea Europeană. Și apoi, dată fiind diaspora turcă numeroasă în Europa, uh, și relația lor, uh, susținerea pentru guvernul turc, um, lucrul acesta poate să creeze tensiuni în societățile noastre. Gândiți-vă la influența uh, pe care o au uh, comunitățile religioase turce din Germania sau din țările de jos. Acestea au un impact asupra relațiilor dintre Turcia și Uniunea Europeană. Am uh, contacte strânse cu Biserica Protestantă din Turcia și mi-au spus uh, foarte multe lucruri care mă îngrijorează despre modul în care evoluează societatea turcă. Încotro se îndreaptă această republică sub Erdogan? Ce dorește acest regim? ce facem cu natura acestui regim și trebuie să nu ne uităm doar la simptome, ci trebuie să mergem dincolo de simptome, să găsim uh, rădăcina, originea, natura acestui regim. O serie de publicații și observatori spun că că Erdogan ar fi împotriva frăției uh, musulmane. Uh, s-au făcut trimiteri la disidenții arabi și în uh, povestea jurnalistului Khashoggi. Și trebuie deci să ne, să ne uităm atent și la relațiile Turciei cu țările învecinate. Să vedem care este rolul Israelului, sentimentele antisemite din țară și apoi ce se întâmplă cu societatea din Turcia, ce se întâmplă cu turcii care doresc un stat secular. Ce vrea de fapt să facă Erdogan? Vrea să înființeze o republică islamică după modelul Iranului, oare sau nu? Acest lucru ar avea un impact important asupra relației noastre cu Republica Turcă. Și mulțumesc deocamdată pentru atenție. Mulțumim, domnule Belder. Acum trecem la urmă... următoarea colegă care vine tot din țările de jos, Marie Teșacă. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să vorbesc prea mult, pentru că doamna raportor Catipiri a făcut o treabă foarte bună în elaborarea raportului. Arată încă o dată și sper că vom merge pe linia și pe tonul pe care ea l-a uh, impus, și anume că Parlamentul European este foarte clar și merge pe principii atunci când uh, vorbește cu Turcia și mă, mă întristează faptul că suntem singura instituție care are astfel de principii. Um, e foarte bine că s-a referit Cati și la cazuri importante ale persoane, uh, cum ar fi Osman Cavala, sau că uh, vorbim în raport despre probleme sistematice, eroziunea statului de drept, a separării puterilor în stat și a principiilor democrate, democratice. Este important să facem trimitere la statul de drept online, la minorități, cum ar fi LGBT, uh, femei, fete și femei, Eh, deci trebuie să se pună accentul, așa cum a făcut-o Catipiri, asupra statului de drept. Cred că e foarte bine. Înțeleg eh, nevoia de a lăsa o portiță deschisă pentru eh, o actualizare a Uniunii Vamale, dar în același timp, cred că e vital, nu putem să acceptăm doar o relație comercială Uh, tranzacțională în procesul de negociere. Nu, cred că valorile ar trebui întotdeauna să ne călăuzească. Uh, aici trebuie să ne concentrăm atenția. Și care ar fi alternativa? Vedem ce s-a întâmplat cu acordul privind migrația, care a fost atât de cinic. Uh, cu toate acestea, trebuie să găsim soluții bune pentru refugiații care își găsesc adăpostul în Turcia, nu doar pentru că sunt atât de mulți, ci și pentru că rămân provocări semnificative și este și responsabilitatea noastră să ne asigurăm că oamenii sunt bine tratați și că probleme cum ar fi munca copiilor, exploatare sexuală și alte probleme sunt uh, abordate și rezolvate. Și în încheiere am să vă spun despre o vizită recentă a Comisiei pentru Drepturile Omului pe care am avut plăcerea să o prezitez. Am fost primiți la nivel înalt, ne-am întâlnit cu trei miniștri, toți ne-au transmis, așa cum putem citi și în presă și în alte declarații, că guvernul Turciei este interesat să-și îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană. Și cred că e bine că am spus foarte clar că nu e vorba atât de mult despre vorbe, cât despre fapte care ar putea să ne convingă de această atitudine constructivă, pentru că eroziunea uh, a fost atât de puternică încât uh, mai e nevoie de multe eforturi pentru a recâștiga încrederea. Pentru a ne recâștiga încrederea avem nevoie de acces, uh, de dialog cu guvernul și um, cred că o atitudine că raportul uh, sau rezoluția Parlamentului European sunt nule și neavenite uh, nu, nu reprezintă atitudinea uh, pe care ne-o dorim și dacă asta vor ei, atunci ar fi bine. Acum ar fi o ocazie bună să schimbăm și noi tonul. Mulțumim, Marie Șacă. Trecem la doamna Valero, care vorbește numele verzilor. E... Vänta să ne Mulțumesc, domnule președinte. Aștept un pic să-și pună toată lumea știe, pentru că vreau să vorbesc limba suedeză. În sfârșit, vorbim despre acest raport al Comisiei uh, și e regretabil că a durat atât de mult timp până ce am uh, încheiat acest raport, dar știu că există tot felul de motive. 2019 vom uh, face o nouă evaluare. Nu vreau să dau vina pe nimeni pentru întârzieri, dar totuși cred că este regretabilă întârzierea. În 2017 uh, încă nici nu începuse invazia de la Afrin și asta a avut consecințe grave. Nu putem să pornim doar de la ce s-a întâmplat în 2017, trebuie să luăm în considerare și uh, noile evoluții din 2018. În vara acestui an am fost în Turcia și am vizitat Ankara și alte zone. Am vrut să iau parte la procesul uh, colegilor din Partidul Verzilor de acolo, pentru că grupul respectiv se pronunțase împotriva invaziei și Cred că a fost foarte bine că atât de multe persoane din afara Turciei au venit pentru a urmări procesul, pentru a comenta, uh, pentru a informa, a da declarații la televizor despre ce se întâmplă. Uh, două persoane care au fost uh, deținute au fost între timp eliberate, dar în ianuarie va exista un nou proces în acest caz și așteptăm cu toții să vedem ce se va întâmpla atunci. Credem că e important să monitorizăm evenimentele din Turcia și de aceea este bine să trimitem, așa cum am făcut-o, delegații comune. Trebuie să fim mai prezenți de atât. Nu e suficient, nu sunt suficiente delegațiile. Și um, în vizita mea am uh, încercat să văd uh, efectele conflictului și se pare că, din păcate, nu se va întâmpla nimic uh, nou. Se spune că pe locul uh, invaziei se dorește ridicarea unui centru comercial. Deci totul va fi distrus uh, acolo pentru a construi un centru comercial, uh, ceea ce e catastrofal pentru că acolo există patrimoniu cultural care trebuie să fie protejat. Și noi, totuși, ca vecini ai Turciei, putem să facem niște recomandări în acest sens. Și avea o întrebare aici. La punctul 13 este vorba de, uh, de premisele formale ale negocierilor cu Turcia. Um, cum putem să punem în continuare la dispoziție fonduri IPA pentru Turcia? Pentru că um, fondurile IPA au o legătură cu procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Oare chiar nu vedem această contradicție. Nu putem, Turcia se îndepărtează de Uniunea Europeană și noi să continuăm uh, finanțarea. Apoi, așa cum a spus și doamna Șache, nu este uh, suficient să modernizăm Uniunea Vamală uh, înainte să vedem niște rezultate concrete, până nu avem dovezi că lucrurile merg în direcția democrației, în direcția bună. Trebuie să formulăm niște cerințe care să fie îndeplinite înainte să facem alți pași înainte. Eu nu prea mă bazez pe ceea ce spune Erdogan. Eu vreau să văd fapte concrete și mi-aș dori să avem totuși un ton mai uh, ferm și mai clar în text. Mulțumim, doamna Valero, și acum pentru Guengele îi dau, îi dau cuvântul raportorului din umbra, domnul Hagi Gheorghiu. Dankeschön. Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό, ίσως τον τελευταίο... Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că în ultimii câțiva ani Turcia, declarativ, a arătat o oarecare bunăvoință față de Uniunea Europeană. Și am putut să vedem acest lucru în delegația în care am fost. Însă, se pare că au rămas la stadiul de cuvinte, pentru că dacă ne uităm la fapte, la realitate, atunci vedem că Turcia nu își asumă responsabilitatea pentru valorile Uniunii Europene nu, uh, nu încearcă deloc să facă efortul de democratizare. Și vreau să atrag atenția asupra unui element foarte important, Uniunea Vamală cu Turcia. Cred că visul Turciei în ceea ce privește uh, relația cu Uniunea Europeană este să aibă o uh, Uh, consolidare a uh, condițiilor sale în cadrul Uniunii Vamale. O consolidare a Uniunii Vamale, practic. În același timp, nu-și imaginează că vor adera la Uniunea Europeană. Deci poate că Uniunea Vamală oarecum înlocuiește, de fapt, uh, aderarea propriu-zisă. Și în acest context, din moment ce facem eforturi deja de ani de zile în direcția, în discuțiile privind aderarea Turciei, aderarea aceasta va putea avea loc după un proces de democratizare și pentru noi, cei din Cipru, aceasta depinde și de găsirea unei soluții la problema cipriotă. Și se pare că nu există. Nu, nu se găsește o astfel de soluție. Din potrivă, uh, posibilitățile par să uh, posibilitățile de găsire a unei soluții par să scadă. Și dacă e să facem mm, pași către găsirea unei soluții, mi se pare că posibilitatea aceasta dispare complet. Um, când văd uh, ce presiuni face Erdogan, um, mai este susțin, susținut uh, prin comentarii și de președintele Trump și, sincer, nu știu ce am mai putea să spunem sau să facem în relația cu Turcia, astfel încât să îi convingem că trebuie să o ia pe o cale mai democratică. În momentul de față, în mod clar, nu sunt întrunite nici condițiile, nu există nici voința politică, uh, și niciun fel de, nu putem să facem niciun fel de presiune asupra Turciei în momentul de față. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Schaffhauser, ENF. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă Turcia nu ar fi fost membră NATO, n-am fi vorbit niciodată de preaderare. Această țară a intrat în Europa prin civilizația și cultura sa decât prin nefracție. Nu a făcut niciodată parte din cultura și civilizația europeană. Uh, colegii mei au venit la realitate azi și au descoperit ceea ce știam de la bun început. Sunt foarte încântat să aflu că o să punem capăt preaderării. Însă ar trebui să fim ceva mai riguroși. Ar trebui, concret, să impunem condiții de drepturi de vamă la frontierele noastre în relația cu această țară, pentru că nu putem să acceptăm felul în care gestionează afacerile interne care țin de suveranitate, dar și afacerile externe. Să nu uităm Ciprul. s-a dorit ca domnul Erdogan să treacă un, ca dreptul un creștin democrat. El nu este decât un frate musulman care nu vrea decât să islamizeze Europa și toate acțiunile sale sunt în această direcție. Ascultați discursurile în comunitățile germane sau franceze la Strasburg. Vă îndemn să-l ascultați, să le citiți. Suntem într-un război de agresiune. Uh, Turcia este în război cu Europa și îi dați frânghia cu care vrea să ne spânzure. Nu numai că trebuie să punem capăt uh, preaderării, trebuie odată pentru totdeauna să spunem atunci când avem un dușman că este dușmanul nostru. Trebuie să fim cât se poate de riguroși. Salut uh, progresul făcut, consider totuși că nu trebuie să ne amestecăm în treburile interne ale Turciei, însă trebuie să vedem care este relația Turciei cu noi, cum se poartă, felul în care utilizează diaspora din punct de vedere politic, islamizarea intenționată a acestui uh, președinte proiectul fraților musulmani. Toate acestea trebuie să fie puse în discuție astfel încât noi să fim lucizi și, desigur, Comisia încă o dată și Serviciul de Acțiune Externe își arată totala incompetență și incapacitate de a înțelege ce se întâmplă în jurul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schaffhauser. Dau cuvântul domnului Epidedeios. Mulțumesc, domnule președinte. Avem uh, tot felul de informații în legătură cu ce se întâmplă în Turcia și ce trebuie să facă Turcia uh, pentru a adera la Uniunea Europeană. Am avut multe rapoarte în acest sens și totuși la ce au condus acestea? Care a fost rezultatul lor? Uniunea Europeană abordează chestiunea Turciei cu mare ipocrizie. Uh, își dă seama că Turcia încalcă drepturile omului, că Turcia se folosește de violență chiar uh, împotriva cetățenilor uh, altor țări. Deci nu este o democrație. Și totuși, Uniunea Europeană dorește să acorde fonduri Turciei. Și insistă asupra acestei aderări, uh, indiferent de costuri. În ceea ce privește restul, cred că discutăm Uniunea Vamală, liberalizarea vizelor, însă lucrul cel mai important este că vrem să dăm fonduri Turciei. Și încercăm să facem acest uh, lucru uh, în numele democrației. Cred că amenințarea suspendării procesului de negocieri uh, cu Turcia este esențială. Mulțumesc, domnule Pidedeios, și dau cuvântul vicepreședintelui delegației uh, parlamentare UE uh, Turcia, domnul Cârcos. Patru minute maximum. Mulțumesc, vreau să mulțumesc lui Cati Piri pentru munca sistematică pe care a făcut-o. Sunt de acord cu ceea ce a spus. Uh, Turcia a spus că mă, măsurile luate de Turcia după uh, lovitură uh, nu sunt uh, suficiente și vin prea târziu. Sunt de acord cu concluziile la care a ajuns Catipiri. Negocierile cu uh, o țară sunt o modalitate prin care Uniunea Europeană încearcă să-și formeze relațiile. Suspendarea acestui proces înseamnă că nu avem un instrument eficient în timp. Uh, dar este în continuare și este încă un instrument. Dacă suspendăm uh, negocierile, transmitem un mesaj poporului turc că Uniunea Europeană uh, își se retrage din uh, aceste relații. Mă refer la chestiunea modernizării uh, acordurilor vamale, Uniunea Vamală. Deci transmitem acest mesaj societății civile din Turcia. Dăm mare importanță democratizării, desigur, însă nu trebuie să distrugem toate punțile. Din câte știu, toate guvernele, inclusiv uh, Ciprul și uh, Grecia, sunt de fapt împotriva suspendării totale a negocierilor în vederea aderării a Turciei. ONG-urile uh, de asemenea sunt împotriva acestei suspendări. Vorbesc despre societatea civilă, despre jurnaliști. doresc aceste negocieri să continue și cu toții spun să nu suspendăm aceste negocieri, pentru că al minteri uh, vom fi vânduți. Trebuie să ținem uh, cont și să judecăm cu mintea limpede, rațional, care sunt obligațiile noastre în ceea ce privește relațiile uh, dintre UE și Turcia în viitor. Ca țară care a preluat povara migranților și, într-adevăr, povara migranților uh, este extrem de importantă dacă ne gândim și la relațiile cu Libia. Să nu uităm că Turcia uh, a suportat această povară. Ce mesaj am transmite Turcii dacă am închide toate ușile și am aruncat în aer toate punțile? Cred că ar trebui să facem o înghețare de facto, însă să ne asigurăm și ce vom face în viitor. Alminter nu vom câștiga acest joc. Mulțumesc. Deci, mulțumesc. Aceștia sunt uh, colegii uh, care s-au încadrat în timpul uh, de vorbire. Acum mai am 10 solicitări de intervenții. Chiar dacă am început uh, cu 20 de minute mai devreme, începem să ne uităm la ceas. Două minute pentru fiecare și o să fiu foarte strict. Domnul Cucan, Domnule președinte, vreau să-mi exprim în primul rând aprecierea față de raportoarea Cati Piri pentru angajamentul său față de relațiile UE-Turcia. Vreau să-i mulțumesc pentru raportul plin de realism. Am închipui că nu a fost ușor să-l elaboreze, date fiind împrejurările și situația din Turcia, dar uh, și în contextul uh, situației geopolitice generale. Acest raport este un raport report de regres care ilustrează uh, situația care se deteriorează în uh, Turcia în ceea ce privește legea și drepturile fundamentale. Alinatele 4, 5, 6 și 14 sunt poziții uh, puternice cu accent pus pe justiție și libertate. Totuși, fiind critici, noi, parlamentarii europeni, trebuie să încercăm să găsim o modalitate de a comunica cu omologii noștri parlamentari din Turcia prin canale uh, formale uh, sau prin uh, interacțiunea noastră cu toți cei care participă la acest proces și să transmitem un semnal populației care să se simtă în continuare conectată la valorile europene. Trebuie să avem în vedere că există multe căi de cooperare, schimbările climatice, securitate, migrație. Desigur, toate acestea pot să fie făcute numai dacă Ankara merge în direcția cea bună. Unul dintre semnalele pozitive ar fi uh, aplicarea uh, opiniei Comisiei de la Veneția în ceea ce privește amendamentele constituționale. Mulțumesc, Eduard Cuman, Cucan. Domnul Boștinaru pentru S și D. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep uh, uh o pe colega noastră, Cati Piri, pentru munca excelentă. Un raport uh, plin de fapte, foarte uh, bine gândit. O să iau tot ceea ce este în raport, tonul echilibrat, Aș uh, lua foarte în serios uh, comentariile făcute de colegul meu, uh, Kirkos, pentru că problema este ce se întâmplă în viitor și care este mesajul pe care Parlamentul trebuie să-l transmită următorului Parlament European. Și o să subliniez două aspecte. Este esențial să păstrăm deschise cât de multe canale Uh, de cooperare și dialog cu Turcia acum și în viitor. Unul este modernizarea Uniunii Vamale. Să ne gândim la posibilitatea de a începe să adoptăm și să punem în aplicare uh, modernizarea, pentru că dacă nu, constrângerile de timp ne spun că am pierdut doi ani și viitorul Parlament va începe abia în 2020 să analizeze dacă este posibil să se facă ceva. Și al doilea aspect, să întărim cooperarea privind migrația, securitatea, combaterea terorismului, unde, din motive pragmatice și nu lăsându-ne copleșiți de emoții, și sentimente, avem nevoie unii de ceilalți. Și un ultim comentariu, domnule președinte. Să nu facem uh, o static uh, agenda UE uh, Turcia pentru alții, uh, alte agende. Este în detrimentul nostru al tuturor. Mulțumesc, domnule Boștinaru, și acum pentru ECR, doamna Hauros. Mulțumesc. Înainte de a declarat ceea ce am de spus, aș vrea să informez uh, președintele că potrivit uh, informației de care dispunem, sunt niște informații care vin din uh, partea Interpolului în ceea ce privește Parlamentul European. Dar asta a fost uh, o chestiune pe care am vrut să vă supun atenția, acum referindu-mă la raport. Știm că se acționează cu violență împotriva cetățenilor turci, uh, ca să nu mai vorbim de cetățenii străini, așa cum se întâmplă în Cipru. Și timp de mulți ani, ciprioții au trebuit să trăiască sub invazia turcă. Am uh, asistat la intervențiile militare ale Turciei în alte țări, în Irak, în Siria. Și de asemenea am asistat la încercarea de a exporta puterea în zone acolo unde pot să o facă. Întorcându-mă acum la Cipru. Desigur, nu e treaba Uniunii Europene să găsească o soluție uh, la problema cipriotă. Însă considerăm că este o bombă cu ceas în Uniunea Europeană și este încă un uh, pas uh, în uh, expansiunea uh, Turciei, în extinderea puterii sale. Deci trebuie să existe o soluție la problema cipriotă. Turcia trebuie să respecte hotărârile care au fost luate până în prezent. Republica Cipru trebuie să fie recunoscută de Turcia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Teohauros. Dau cuvântul pentru două minute domnului Ali. Domnule președinte, vreau să o felicit pe raportoare în primul rând pentru acest raport uh, care uh, se referă la evenimentele petrecute uh, recent. Vreau să mă refer la criza migrației. În raport se spune că Turcia a jucat un rol important în abordarea crizei migrației și uh, că a oferit adăpost la mai bine de 3 milioane de refugiați sirieni. Între timp există o informație ca mine, uh, reprezentant al unei uh, țări vecine cu Turcia, Bulgaria, că tensiunea crește între populația locală și refugiați din cauza numărului mare, aproape un milion de migranți Dați-mi voi acum să vorbesc despre partea economică. Turcia este al șaselea partener uh, comercial uh, și este o uh, piață importantă pentru Uniunea Europeană. Acest lucru a fost evidențiat de doamna Piri. În acest raport, Comisia merge în detalii, spunând că Turcia este o economie de piață avansată dar uh, sunt uh, probleme care au fost create de migrație și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când evaluăm situația. Aș vrea să mă refer la această cerință de a suspenda negocierile cu Turcia. Aș vrea să o întreb pe doamna Piri dacă această propunere este acceptată, care va fi cadrul de cooperare între cele două părți. Într-un raport, pe de o parte, spuneți despre continuarea Uniunii Vamale și liberalizării vizelor, ceea ce este important, însă, pe de altă parte, spuneți că uh, negocierile pentru aderare trebuie să fie oprite. Cum putem să facem progrese dacă înghețăm uh, negocierile? Dacă avem angajamente, considerăm că acest lucru, uh, acest scenariu ar fi benefic dacă ardem toate punțile? Uh, de asemenea, suspendarea negocierilor ar afecta societatea civilă din Turcia și nu ar aduce populația turcă mai aproape de UE, ceea ce nu acceptăm. Ce mesaj transmitem societății civile pentru că părerea lor este total opusă, să intensificăm dialogul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Ali. Doamna Sakurafa, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Este un uh, fapt de netăgăduit că raportul doamnei Piri descrie o situație tragică în Turcia. Și, prin urmare, acest lucru nu este uh, tocmai în favoarea mm, procedurii de aderare procesului de aderare. Desigur, aceasta duce la o înghețare a situației. Totuși, uh, vorbește despre uh, consolidarea uh, Uniunii Vamale de o întărire a relațiilor de bună vecinătate. Dragi colegi, chiar credeți în mod serios că Turcia uh, Uh, va uh, înceta să mai exporte instabilitate și că va începe să uh, respecte statul de drept și drepturile omului, că va recunoaște Republica Cipru? Chiar credeți acest lucru? Atunci când auzim ce se întâmplă în Turcia în legătură cu Cipru, chiar credeți acest lucru? Cred că politica UE nu face uh, decât să urmeze uh, niște interese ascunse și nu vom reuși să uh, răsturnăm situația din Turcia în momentul de față dacă oprim negocierile cu Turcia. Mulțumesc. Domnul Cristoforu. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Cred că trebuie să apărăm uh, valorile Uniunii Europene uh, în care cred cu tărie. Dar Acum, referindu-mă la situația cu Turcia, este cât se poate de clar că în fiecare zi Turcia uh, încalcă valorile Uniunii Europene și în toți acești ani în care au avut uh, loc negocieri de aderare, uh, Uh, Turcia nu a făcut decât să primească avantaje. Dar ce a dat în schimb? De fapt, uh, Turcia a rămas indiferentă față de valorile Uniunii Europene și nu a respectat acordul de la Istanbul. În Cipru, uh, forțele invadatoare turce sunt prezente și nu au fost uh, instituite niciun fel de sancțiuni. Avem încă refugiați în Cipru care în toți acești ani nu au putut să se întoarcă la cămân, căminul lor și să vedem care este rolul uh, Turciei în Orientul Mijlociu, acolo unde face provocări uh, periodic. Cred că trebuie să găsim o soluție la problema cipriotă. lucrurile nu trebuie să continue. Nu trebuie să asistăm în continuare la încălcările drepturilor omului și mai ales în Cipru. Însă este o chestiune de principiu. Țările Uniunii Europene nu trebuie să vândă arme Turciei pentru că Turcia folosește aceste arme împotriva populației din Uh, Cipru. Cred că cheia la toate acestea este o înghețare a Uniunii Vamale, domnule președinte. Alminteri, nu facem decât să dăm un premiu Turciei pentru aceste acțiuni inacceptabile și provocatoare împotriva Greciei și împotriva Ciprului. Mulțumesc! Mulțumesc! Patru vorbitori din partea Uh, S și D. Domnul Papadakis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să o felicit pe raportoare pentru munca sa asiduă, pentru eforturile făcute. Este un uh, raport care ilustrează realitatea din Turcia de astăzi, și putem să recunoaștem cu toții că am dorit să vedem o Turcie care să respecte drepturile omului, astfel încât să uh, urmeze calea europeană și în cele din urmă să finalizeze uh, negocierile de aderare. Cu toate acestea, Turcia nu respectă drepturile omului, are o poziție imperialistă în politica externă, uh, amenință uh, zona economică exclusivă a Ciprului și asta se întâmplă în mod periodic și nu dă Ciprului uh, dreptul de a-și uh, exploata resursele de hidrocarburi și resurse de energie pentru întreaga Uniune Europeană. Prin urmare, Această suspendare a negocierilor nu ar trebui să însemne că noi uh, consolidăm Uniunea uh, Vamală uh, în cazul Turciei, pentru că este o portiță prin care uh, Turcia ar putea să beneficieze de avantajele aderării. Trebuie să existe relații de bună vecinătate, desigur, uh, dar asta uh, și din partea Turciei. Dacă consolidăm uh, Uniunea Vamală și liberalizăm vizele fără ca Turcia să dea ceva la schimb, practic uh, urmăm uh, aceeași uh, procedură de până acum. Nu dăm decât morcovul fără să arătăm bățul. Domnul Andru Lachis, mulțumesc. Η Mulțumesc foarte mult. În ultimii ani, Turcia a devenit din ce în ce mai autarhică și din ce în ce mai puțin îndreptată către UE. Președintele Erdogan a devenit un adevărat sultan omnipotent și aceasta, bineînțeles, nu ne lasă prea multe de ales. Noi, Parlamentul European, trebuie să întrerupem orice fel de negociere. Domnul Demirtaș se află încă la închisoare și apărătorii drepturilor omului au considerat că detenția dânsului este ilegală. Numărul uh, persoanelor care solicită azilul politic uh, în Grecia a crescut și, bineînțeles, criteriile de la Copenhaga trebuie respectate. Mai se pune și problema soldaților uh, greci care s-au pierdut în, Gre- în Turcia și care reprezintă un adevărat cazus belis pentru noi. Am văzut care sunt și amenințările față de poporul cipriot și pentru cei care se află în vecinătatea Greciei. Drepturile patriarhatului ecumenic sunt uh, practic călcate în picioare zilnic și toate aceste elemente mi se par uh, importante și trebuie subliniate. Aș mulțumi în încheiere colegilor pentru cooperare și sper ca raportul să nu devină un adevărat pom de Crăciun cu atâtea amendamente, dar sper să putem pune și noi câteva podoabe totuși uh, pentru ca raportul să, vină, să devină unul cât mai realist. Mulțumesc! Mulțumesc. Văd că există un interes foarte mare din partea vorbitorilor de greacă. Hmm, rar vedem la această comisie că se vorbește atât de mult uh, limba greacă ca la acest raport. Și acum domnul Mavridis. Mulțumesc, domnule președinte. Da, și încă o dată veți auzi limba noastră aici la Parlament. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în limba mea maternă, după cum am spus-o. Raportorul are o temă foarte dificilă, o recunoaștem cu toții, nu m-aș pune în locul dânsei și recunoaștem că textul descrie uh, anumite lucruri pentru care trebuie să ai curaj ca să le pui pe hârtie. Avem uh, multe date referitoare la realitatea din Turcia, uh, pe lângă uh, încălcarea statului de drept, încălcarea drepturilor omului, dispreț total față de deciziile CEDO, și mai mult decât atât, uh, justiția nu a devenit decât un instrument în mâinile puterii în Turcia. Dacă ar trebui totuși să fim sinceri, cred că ar trebui să tragem concluzia că Turcia nu mai este o democrație, pentru că toate aceste încălcări și abuzuri ale puterii au pus în dificultate democrația. Pe de altă parte, trebuie să știm ce a făcut Turcia în ultimii ani. Însă nu vreau să răspund la aceste întrebări, vreau să mă refer mai degrabă la viitor, să vedem ce putem face de acum încolo. Ei bine, Turcia trebuie să-și îndeplinească toate obligațiile față de Uniunea Europeană, începând cu obligațiile față de Republica Cipru. Pe de altă parte, mi se pare de-a dreptul absurd să ne certăm aici, să vedem cum uh, vom uh, lupta împotriva agendei uh, islamiste a lui Erdogan în Balcani și să nu facem nimic împotriva agendei sale pro-islamiste în țările din UE, respectiv în nordul Ciprului. Un al treilea comentariu. Cred că nu doar statul de drept trebuie susținut, ci și interesele europenilor care au de suferit în uh, estul Balcanilor, în estul Mediteranei și uh, în uh, toată acea zonă unde avem de luptat cu Turcia. Mulțumesc. Domnul Frunzulică. President, thank you so much, in fact. Mulțumesc, domnule președinte, dar eu aștept ca să iau cuvântul la următoarea temă. E o veste bună. Am să vă dau cuvântul la următoarea dezbatere. Și acum vreau să întreb pe domnul Popovski de la comisie și domnul Ferensen dacă doresc uh, să ia cuvântul de la Serviciul de Acțiune Externă, în primul rând domnul Popovski de la comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Noi salutăm eforturile raportorului de a ține cont de principalele provocări uh, între UE și Turcia într-un mod echilibrat. Am discutat de mai multe ori pe marginea acestui text și suntem de acord cu multe dintre îngrijorările manifestate în raport, pe care le-am manifestat de mai multe ori, mai ales în ceea ce privește libertatea Uh, presei, drepturile fundamentale, independența justiției și așa mai departe. De altfel, sunteți de acord cu evaluarea făcută și de comisie, așa cum se arată în raportul pe 2018. Doar câteva comentarii și răspunsuri la câteva dintre recomandările pe care le faceți în raport. Suntem foarte îngrijorați de faptul că un număr mare de jurnaliști, scriitori, luptători pentru drepturile omului, membrii ai Parlamentului, printre care și domnul Demirtaș se află la închisoare, chiar dacă sentința dată de CEDO ieri cerea eliberarea domnului Demirtaș, într-un fel foarte clar și direct faptul că sunt deținuți persoane simbolice, cum ar fi Osman Cavala sau uh, alții care au fost uh, întemnițați recent, toate acestea ilustrează faptul că societatea civilă este supusă în continuare presiunilor și are o marjă de manevră din ce în ce mai mică. Am cerut Turciei de mai multe ori să țină cont de îngrijorările manifestate de Comisia de la Veneția și Consiliul Europei în ceea ce privește checks and balances și uh, efectele asupra sistemului președințial. De asemenea, așteptăm și efectele reformei justiți justiției care să se facă în cooperare cu uh, cele spuse de Consiliul Europei. Așa cum uh, se știe, procedura de conciliere pentru bugetul pe 2019 a eșuat. Uh, dar considerăm că este important să avem fonduri suficiente pentru a reorienta aceste fonduri pentru guvernanță, democrație și statul de drept, în special către societatea civilă. Turcia este important să participe în continuare în programele europene, să încurajăm uh, programe de deschidere a dialogului civil, cum ar fi Erasmus Plus sau altele. De asemenea, uh, fondurile care sunt gestionate direct de comisie sunt în creștere, mai ales pe tema societății civile și o vom face și în continuare. Vom dezvolta această politică pe viitor. Am comunicat cu claritate acest lucru și partenerilor turci. Pentru asta însă avem nevoie de resurse și reducerile care au fost propuse pentru bugetul 2019, dacă ar fi fost acceptate, nu ar fi permis Comisiei să ofere această susținere suplimentare. Turcia rămâne în continuare unul dintre partenerii noștri cei mai apropiați și cei mai importanți. Uniunea are un interes uh, foarte clar pentru ca Turcia să fie o țară stabilă și democratică și tocmai de aceea este esențial să menținem dialogul și să ne luăm angajamente clare în domenii precum transportul, economie, energie și altele. Mâine, domnul comisar Han și domnul înalt reprezentant vor uh, merge în Turcia pentru a avea un dialog politic cu guvernul Turciei. Vor exista și întâlniri la alte niveluri cu societatea civilă pe temele energiei și la anul pe teme economice. Suntem de acord cu nevoia de modernizare a Uniunii Vamale, așa cum se arată în raport, ținând cont de legăturile foarte strânse existente între UE și Turcia și dorim să creștem dialogul pe teme cum ar fi terorismul sau politică externă cum ar fi Siria. Așa cum a menționat și raportorul, o temă importantă este modernizarea Uniunii Vamale, care considerăm că va aduce beneficii reciproce ambelor părți, deși recunoaștem și faptul că Consiliul dorește să înceapă acest dialog doar atunci când contextul politic va fi potrivit. În concluzie, dialogul nostru este posibil doar dacă Turcia abordează cu sinceritate problemele fundamentale pe care le-am constatat și aceasta pentru a îmbunătăți relația cu toate statele membre și pentru a promova o relație de vecinătate optimă. Mulțumesc, domnule Popovski, domnul Frelesen, din partea Serviciului de Acțiune Externă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor, foarte pe scurt, pentru că nu vreau să repet cele spuse de domnul Popovski. SEAE este întru totul de acord cu poziția Comisiei asupra situației din Turcia și a relației noastre cu această țară. Din uh, raportul excelent prezentat astăzi, se vede că sunt multe domenii cu îngrijorări deosebite mai ales în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale și independența justiției. S-a menționat aici, în altul reprezentant și domnul comisar Han vor merge în Turcia astăzi, au întâlniri importante mâine și vor dezbate aceste teme în cadrul dialogului politic. Vor aborda teme importante atât pentru UE cât și pentru Turcia și vom continua să lucrăm împreună pe uh, politici importante. Turcia este un vecin extrem de important al UE, un partener apropiat, un partener esențial în regiune, cu o importanță strategică pentru noi. Tocmai de aceea este esențial să ne continuăm dialogul cu Turcia, să menținem toate canalele de comunicare deschise și să încercăm să ne depășim divergențele pentru a ajunge la soluții comune. E esențial să se facă îmbunătățiri în Turcia pe temele legate de drepturile fundamentale. Societatea civilă din Turcia cere să ne implicăm și, pe de altă parte, e nevoie și de susținere financiară. De aceea, avem îngrijorări mari, așa cum a arătat-o și Comisia, pentru că reducerile suplimentare care au fost propuse la IPA ar putea afecta obiectivele noastre politice din Turcia. Sper să se facă o revizuire aici. Așteptăm să vedem cum va evolua, evolua pe viitor munca la acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Doamna Piri, dacă puteți face un scurt rezumat în două minute, da, un minut jumate. În primul rând, dragi colegi, mulțumesc pentru această dezbatere aprinsă. Ah, este o dezbatere diferită, din păcate, de cea de acum 5 ani și nu pentru că s-a schimbat ceva cu ideologia noastră, ci pentru că s-a schimbat situația din Turcia, ceea ce s-a reflectat în dezbaterea de astăzi. Am să revin la întrebările concrete pe care ah, mi le-a spus cu altă ocazie, pentru că nu pot să o fac acum în două minute, dar două comentarii. În primul rând, sunt absolut de acord cu ce s-a spus aici. Nu doresc să avem o relație doar de tip uh, tranzacțional cu Turcia. Deci, uh, problemele deschiderii Uniunii Vamale, uh, toată aceasta este o abordare de tip pur comercial și nu asta ne dorim noi. Iată mesajul meu principal. Pe de altă parte, colegilor care au pus întrebarea dacă ar trebui sau nu să suspendăm în mod formal negocierile de aderare. Și pot să vă spun că sunt de acord, pentru că nicio persoană din Turcia cu care am vorbit nu mi-a cerut acest lucru, să suspendăm negocierile. Nici măcar societatea civilă, nici opoziția, nici sindicatele nu au cerut-o. Și atunci, de ce apare în raport? E vorba aici de credibilitatea Uniunii Europene pentru că dacă suntem cu adevărat serioși și cred că trebuie să dăm dovadă de seriozitate atunci când negociezi aderarea cu o țară, atunci trebuie să ai linii roșii foarte clare și aceste linii roșii au fost încălcate. De aceea trebuie să fim clari, avem uh, ideologii destul de divergente aici la Parlament. Uh, în urmă cu 10 ani, unii dintre noi nici măcar nu-și doreau să vorbească de așa ceva cu Turcia. Eu, una din totdeauna, am crezut că Turcia este o parte a Europei, însă trebuie să evaluăm ce se întâmplă acolo în funcție de politicile guvernului și în funcție de aceste politici am ajuns la concluzia cu suspendarea negocierilor. Și un ultim comentariu. Să nu facem asta, așa cum ați propus unii dintre dumneavoastră, să nu suspendăm, să nu facem treaba cu Uniunea Vemală cum ne poate ajuta o astfel de atitudine pentru ca Turcia să fie mai stabilă și mai democratică și cum îi poate ajuta o astfel de atitudine pe democrații din Turcia. Deci, într-adevăr, doresc să văd ce are de spus Parlamentul, dar nu cred că trebuie să stăm cu brațele încrucișate și să nu facem nimic în timp ce vedem ce se întâmplă acolo. Mulțumesc! Mulțumesc, Cati Piri! Dragi colegi, termenul pentru amendamente 11 decembrie la orele 11 și am discutat de mai multe ori astăzi această chestiune a pomului de Crăciun. Raportul ține de procesul de aderare al Turciei la UE și din această cauză doar amendamentele care au de-a face cu acest domeniu vor fi considerate admisibile. Deci mm, nu acceptăm nimic altceva, nici curcanul de Crăciun, nici nimic altceva. Și acum trecem la punctul 16 uh, și 17 împreună. E vorba de avize la Comisia Competente Libe. În primul rând, instituirea Fondului de Gestionare Integrată a Frontierelor, instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vizelor, raportor domnul Cucan, în al doilea rând instituirea Fondului pentru Azil și Migrație, raportor domnul uh, Vistisen. La ambele este importantă dimensiunea externă pentru că LIBE se va ocupa de dimensiunea internă. Termenul de depunere a amendamentelor 9 noiembrie, votul va avea loc pe 6 decembrie și am să dau cuvântul acum raportorilor să-și exprime punctul de vedere și comentarii asupra amendamentelor. În primul rând, domnul Cucan, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc în primul rând să le mulțumesc colegilor pentru amendamentele depuse. Câteva cuvinte, în primul rând, cu privire la abordarea pe care o am în acest aviz. Susțin propunerea comisiei. Proiectul meu de aviz propune doar niște corecturi minime care se ducă la consolidarea cadrului financiar pentru o gestiune eficientă, gestionare eficientă a frontierelor în următorul CFM salut creșterea pachetului financiar alocat acestui fond și creșterea flexibilității care ar trebui să ajute, să ne ajute să facem față provocărilor care sunt uh, tot timpul în schimbare. Ar trebui să atragem atenția asupra asigurării coerenței și a sinergiilor între acest instrument și toate celelalte fonduri în domeniul migrației și al gestionării frontierelor fie prin intermediul instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii Europene sau prin alte instrumente și fonduri cu dimensiune externă, cum ar fi Fondul pentru Azil și Migrație. Acum, câteva comentarii eh, referitor la amendamentele depuse regulamentul este parte din uh, cadrul de politică în domeniul migrației, care consolidează gestionarea frontierelor pentru a asigura un nivel ridicat de securitate internă. Uh, și în ceea ce privește rolul statelor membre, cred că ar trebui să li se permită suficientă flexibilitate uh, astfel încât să-și uh, crească, să-și modifice capacitățile după cum e nevoie. În același timp, cooperarea consolidată între statele membre este esențială pentru uh, o gestionare bună a frontierelor. Am primit 157 de amendamente în total. Printre acestea, unele cer suprimări, cum ar fi să se elimine hotspoturile sau să legăturile cu alte instrumente financiare, nu le pot susține pe acestea. Cred că avem nevoie de sinergie între, între instrumente și așa pot fi garantate aceste sinergii. De asemenea, nu pot să susțin suprimarea trimiterilor la susținere din partea unor susținere pentru țări terțe din uh, acest fond și din uh, alte pachete financiare, Uh, cred că trebuie să se consolideze rolul uh, de examinare al Parlamentului asupra fondului. Mulțumesc! Mulțumesc, Eduard Cucan și acum domnul Vistison. Mulțumesc, domnule președinte! Stimați raportori din umbră, stimați colegi, proiectul de aviz al draft al uh, AFET salută creșterea uh, Uh, creditelor, nivelului de credite de angajament și pachetului financiar, precum și flexibilitatea mărită. Cu toate acestea, trebuie să acordăm prioritate finanțării în cooperare cu statele membre și pentru combaterea migrației neregulamentare, inclusiv facilitarea returnărilor și readmisiei. Cel de-al doilea amendament se referă la importanța nevoii de a ne focaliza asupra dezvoltării de parteneriate și cooperare cu țările uh, terțe Uh, pentru a descuraja migrația ilegală prin înființarea, de exemplu, unor uh, centre uh, externe de azil, de prelucrarea celor de azil și de returnare. De asemenea, e nevoie de fonduri pentru ca statele membre să pună în aplicare directiva privind returnarea. Și trebuie să descurajăm uh, diversi cofactori ai migrației în Europa, să nu uh, dăm apă la moară um, traficului de persoane și introducerii ilegale de migranți. Uh, amendamentul 5 se propune că orice ONG care se implică în misiuni de salvare în Marea Mediterană nu va fi, sau orice entitate non-profit, nu va fi eligibilă ca beneficiar al fondului. Este Uh, de asemenea foarte important ca statele membre să aibă suveranitatea de a decide cu privire la politice în materie de azil și asupra dreptului de a stabili contingente de admisie a migranților economici în conformitate cu articolul 79 alineatul 4 din tratat. Uh, aștept uh, dezbaterea și colaborarea cu raportorii din umbră pe baza acestui aviz. Mulțumim, Anders Vistisen. Am două cereri de intervenție de la raportor din umbră, în primul rând Elmar Brock și apoi domnul Frunzulică. Almar Brock, mulțumesc pentru această ocazie. Aș dori să fac câteva observații în numele grupului PPE pe Fondul pentru uh, Azil și Migrație, pe care grupul meu uh, îl salută. Deci salutăm propunerea comisiei, vreau să spun. Dar, așa cum am ascultat înainte și dezbaterea privind Turcia, Turcia a primit de trei ori mai mulți uh, migranți uh, și refugiați din Siria decât a făcut Europa și ne ajută să avem mai puțini migranți în Grecia. Și acest lucru ar trebui să se regăsească în discuțiile noastre uh, pe baza raportului privind Turcia. Vreau să fac în acest moment și această observație. Propunerea Comisiei este una oportună și necesară pentru a răspunde la uh, influxul uh, major de migrație recent în Uniunea Europeană, um, și răspunde cererilor cetățenilor noștri. Trebuie să ne continuăm obligațiile față de cei care au nevoie de protecție internațională și să facilităm returnarea persoanelor care nu au dreptul de a rămâne aici, să susținem soluții care să înlocuiască fluxurile nereglementare și necontrolate uh, cu uh, modalități uh, care să fie ușor gestionate și sigure de de, de migrație. Aceste trei elemente, azil, migrație legală și integrare, trebuie să fie echilibrate, în același timp luptându-se împotriva migrației neregulamentare. E un răspuns la provocarea migrației cu care ne confruntăm în acest moment. PPE-ul subliniază că noi, ca o societate bazată pe valori, putem să fim mândri de ce am realizat până acum pe baza acestor valori facem ce trebuie să facem uh, respectându-ne valorile și responsabilitatea. O valoare europeană esențială a fost întotdeauna solidaritatea. Solidaritatea cu cei din afara Uniunii Europene și asta înseamnă în primul rând să luptăm împotriva cauzelor, unde încă nu facem destul, dar și solidaritate față de cei din interior. Abordarea unei provocări, cum este migrația, necesită o partajare a eforturilor și a poverilor. Vreau să um, enumăr câteva puncte pe care am dorit să le vedem subliniate și le, se vor regăsi în amendamentele noastre. Trebuie să se consolideze cooperarea cu țările terțe. În acest proces ar trebui să ne coordonăm foarte strâns cu diversele instrumente externe pe care le are Uniunea Europeană. Consolidarea cooperării trebuie să sublinieze de asemenea nevoia de a face eforturi pentru acorduri de readmisie Credem că ar trebui să se facă mai mult pentru a lupta împotriva traficului de ființe umane, o tragedie umană teribilă care uh, cauzează foarte multă suferință. Așadar, pe ansamblu, noi susținem propunerea și așteptăm o colaborare constructivă cu celelalte grupuri politice. Mulțumesc! Mulțumesc, Elmar Brock, și acum domnul Frunzulică. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, în calitate de raportor din umbră, vreau să îl felicit pe domnul Cucan uh, pentru munca excelentă pe care a depus-o. Am citit uh, recomandările pentru propunerea comisiei și cred că amendamentele 1 și 2 sunt echilibrate și rezonabile. Nu sunt atât de sigur în privința amendamentului 3, care propune o dată limită pentru aplicarea regulamentului. Asta cred că merge dincolo de competența Comisiei AFET. Ar trebui să verificăm acest lucru și poate ar fi mai bine să ne coordonăm aici cu uh, raportorul de la LIBE pe acest subiect. În ultimii ani, o serie de măsuri au fost întreprinse pentru Uh, a asigura frontiere externe puternice, crearea unui fond uh, uh, dedicat frontierelor în contextul următorului cadru financiar multianual pare potrivit. Instrumentul va asigura că țările care sunt cele mai puternic afectate de fluxurile migratoare pot să facă față provocărilor în beneficiul Uniunii în ansamblul său. Prin urmare, considerăm că este un instrument de solidaritate și îl susținem. Cu toate acestea, considerăm că susținerea financiară a Uniunii trebuie să fie uh, în mână în mână cu nevoile reale uh, ale statelor membre și mă refer aici la amendamentele 13 și 15. Avem nevoie de o mai bună protecție a frontierelor externe. Da, e adevărat, în același timp trebuie să respectăm drepturile fundamentale. Acestea sunt o parte integrantă a unei gestionări eficace a frontierelor. E nevoie de măsuri adecvate pentru a asigura respectul acesta și o parte din fonduri ar trebui să susțină programe de conștientizare și uh, uh, educare um, cu privire la drepturile omului și mă refer la amendamentul 92. E important ca Parlamentul European să fie informat cu privire la acțiuni care vizează țări terțe în și programele anuale de progres rapoartele anuale de progres ar trebui să conțină informații relevante în acest sens. Aici mă refer la amendamentul 117. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc încă o dată raportorului și aștept colaborarea fructuoasă pe acest subiect important. Mulțumesc, spune președintele în română și domnul Lopez în final. Me are referenția la opinie. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc despre uh, avizul care se referă la Fondul pentru Azil și Migrație. Um, nu vreau să spun că grupul nostru nu este de acord cu viziunea raportorului, ci considerăm că uh, merge dincolo de obligațiile noastre internaționale. Așadar, nu vom putea să susținem de la bun început uh, propunerile raportorului. De ce? Pentru că, în esență, această propunere face o legătură directă între cooperarea de dezvoltare cu țările terțe și migrație și returnări. Deci se face o corelare directă între uh, asistența pentru dezvoltare și asigurarea returnărilor către țările terțe. Atunci n-ar mai fi uh, ajutor uh, pentru dezvoltare, ci ajutor în interesul nostru propriu. Și nu vedem ce are de a face această asistență cu migrația și nu salutăm nici reducerea procentului din fond care trebuie să susțină migrația și azilul, pentru că aceste reduceri, așa cum sunt ele propuse, acest fond se va numi Fond pentru Migrație și Azil, dar va fi folosit pentru a combate migrația ilegală și nu e menit pentru asta. Apoi, ce se spune despre ONG-urile care lucrează, după cum am văzut în ultimii ani, în Mediterană, operațiuni de salvare, acestea au fost în lista finală pentru premiul Saharov. Ni s-ar părea contraproductiv să le menționăm aici ca nefiind eligibile uh, pentru finanțare se vorbește despre platformele de, platformele de debarcare, uh, o problemă care a căpătat mai multă atenție în această vară. Uh, nu credem că amendamentul de aici va fi uh, benefic. Ce propunem noi ca grup? În primul rând, trebuie să ne concentrăm, să accentuăm conceptul integrării, o provocare importantă pentru solicitanții de azil. Ar trebui să spunem să vorbim despre agenda pentru 2030, de obiectivele de dezvoltare durabilă, să vorbim despre principiile egalității și nediscriminării, care trebuie să fie asigurate de-a lungul procedurilor, dreptul internațional, dreptul la azil, protecția împotriva exploatării sau violenței, așa cum sunt reflectate în obligațiile noastre internaționale, conform uh, Convenției de la Geneva, Trebuie să acordăm mai multă atenție cauzelor migrației și să vorbim despre țările de origine și uh, de um, ajutor pentru acestea, uh, dar nu în schimbul returnărilor, ci ca ajutor uh, um, de sine stătător. Parteneriatul cu Africa e foarte important, va fi și mai important pe viitor și să vorbim despre o um, partajare echitabilă uh, Um, în funcție de resurse, um, a efortului privindu-i pe migranți și pe solicitanții de azil. Um, totuși avem o responsabilitate partajată uh, pe care, pe care o împărtășim cu toții, suntem cu toții în interiorul Uniunii Europene și o problemă care ne va afecta mulți ani de acum încolo acestea ar fi, aceasta ar fi abordarea noastră nu știu dacă vom fi în total dezacord cu raportorul, dar totuși în momentul de față pozițiile noastre sunt destul de îndepărtate. Um, credem că ar trebui să venim cu um, răs- potențiale răspunsuri la probleme pe baza valorilor uh, noastre. Nu ar trebui să elaborăm o, un aviz uh, care să fie în cele din urmă doar uh, uh, o exprimare împotriva migrației ilegale. Mulțumesc, domnule Lopez. Spune președintele, nu mai văd pe nimeni care să dorească să intervină. Eduard, tu ești încă aici. Vrei să, vrei să spui ceva? Nu. Bine, atunci, dragi colegi, votul la AVET va avea loc pe 6 decembrie și fără a lungi vorba, am să închei ședința noastră acum. Vom continua la ora 3 cu ministrul extern al Georgiei, domnul Zarcaliani.